friends, we will start the meeting. Haideți să începem, dragi prieteni. Am pierdut deja 5 minute. Avem multe întrebări pe care dorim să le adresăm primului vicepreședinte al Comisiei, domnul Timmermans. El a ajuns înainte, el s-a așezat și m-a așteptat. A ajuns printre primii, așa că haideți să ne uh, mișcăm. El uh, a dat dovadă de această disponibilitate de a ne întâlni, de a discuta, de a ne răspunde la întrebări. Așadar, propun să începem acum și îi dau cuvântul pentru o primă declarație. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă nu greșesc, este a noua comisie din Parlamentul European unde am onoarea să particip la o dezbatere. Din experiențele anterioare, voi uh, avea o introducere foarte succintă ca să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dar cum doriți, uh, vă stau la dispoziție. Responsabilitatea mea în interiorul comisiei ține de implementarea priorităților așa cum au fost convenite între uh, domnul președinte Juncker și Parlament. Câteva lucruri mari, câteva lucruri, proiecte mai mici, o mai bună reglementare nu înseamnă neapărat mai puțină legislație sau dereglementare, ci mai bună, cu metode mai bune pentru a atinge obiectivele pe care ne-am propus să le uh, atingem. Cred, sincer, că avem nevoie de dezvoltare durabilă. Dezvoltare durabilă înseamnă pentru mine durabil din punct de vedere al mediului, dar și economic și dezvoltare socială. Și în toate aceste domenii Europa trebuie să aibă un rol de lider în lume. Și cred că concentrându-ne pe aceste priorități principale, vom avea o Europa mai competitivă într-o lume din ce în ce mai competitivă și unde provocările sunt foarte mari. Europa nu poate câștiga acest concurs uh, cu scăzând prețurile, ci vom câștiga dacă suntem buni în ceea ce facem, dacă aducem plus valoare și dacă lucrăm într-un mod sustenabil și durabil. Și cred că așa ar trebui, asta ar trebui să regăsească în politicile noastre. Și doresc să vă atrag atenția asupra unui grup de oameni cărora eu le acord atenție specială. Asta am făcut în primele patru luni de mandat. E vorba de IMM-uri în întreaga Europa. Mi-am luat această misiune ori de câte ori vizitez un stat membru, vreau să am o întâlnire directă cu, cu IMM-uri. Nu reprezentanților, nu organizația, nu. IMM-urile, concret. Și întotdeauna vin când uh, îi invităm, au un mesaj puternic de transmis, doresc să discutăm, sunt dezamăgiți în linii mari de Europa, de Uniunea Europeană. Înainte erau entuziaști, acum nu prea mai sunt. Doresc să își poată spori productivitatea, să-și angajeze mai mulți oameni, să elimine birocrația, să se asigure că li se permite să facă ceea ce știu să facă mai bine, adică să lucreze, să angajeze. Doresc să, men- să menționez imm pentru că în aceste prime patru luni de mandat am constatat că sunt foarte interesați să discutăm astfel de elemente europene, sunt îngrijorați de anumite elemente, dar vin la întâlniri pentru că și ei cred că putem face o diferență și cred, sper că împreună cu dumneavoastră, împreună cu Parlamentul, să punem lucrurile pe roate și să îmbunătățim situația celor care au un loc de muncă, celor care caută un loc de muncă și celor care oferă un loc de muncă angajaților lor. Mulțumim! Începem cu doamna Agnes Iungherius. Mulțumesc! Mulțumesc domnului uh, comisar. Mulțumesc pentru că ați venit la această întâlnire a noastră astăzi. Cred că acest obiectiv de reducere a cadrului de reglementare e o inițiativă bună. E bine să mai reducem din reglementări. Pentru noi, din partea socialdemocraților, nu e însă vorba doar de mai bună reglementare. E important să protejăm pe angajați, să protejăm pe freelancer, pe cei care lucrează pe, con- pe baza unui contract. Mi-aș dori să știu cum puteți contribui la aceasta. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că o mai bună reglementare nu înseamnă neapărat să eliminăm anumite reguli sau să le simplificăm. Înseamnă și introducerea de legislație mai uh, eficientă. De aceea sunt curioasă să aflu cum va funcționa acest program de mai bună reglementare, cum va arăta în 2015. Ne puteți spune ceva cu privire la data când va fi publicat și ce va conține? Acesta pe de-o parte, iar pe de altă parte am auzit un zvon și anume <clears throat> că în programul pe 2015 s-ar fi anunțat că toate acordurile între partenerii sociali trebuie să facă subiectul unei consultări publice. Poate că aceasta se va aplica tuturor regulilor din domeniul social. Dacă așa stau lucrurile, riscăm nu doar să pierdem directiva cu privire la concediul de maternitate și cel cu privire la frizeri, ci și că e un mod de a discuta responsabilitatea socială a companiilor dorim ca elementul social să fie protejat, aici implicăm din nou pe muncitori, de ce aș dori să ne spuneți dacă doriți ceva despre programul 2015. Sunt două lucruri diferite. Pe de o parte programul de lucru 2015 și pe de altă parte agenda refit. Două lucruri diferite, cred că vă referiți la agenda refit, În acel context vom spune care sunt uh, propunerile care vor continua și care vor fi uh, anulate. Asta vom face în primăvară. Ceea ce privește programul de lucru, îl vom discuta ceva mai târziu anul acesta împreună și cu comisia dumneavoastră și sperăm ca apoi în uh, toamnă cândva mai devreme decât anul trecut când am început în noiembrie să discutăm programul de lucru cu întregul Parlament, cu Comisia dumneavoastră, cu mult timp înaintea sfârșitului de an, ca să putem avea o discuție detaliată înainte de a lua vreo decizie. Comentariile dumneavoastră sunt foarte interesante. Ați spus că ați auzit un zvon. Așa e, la fiecare câteva luni apare un zvon nou să nu știu de unde vin aceste zvonuri. Ele apar și din modul în care instituțiile conlucrează. Ele fac parte din viața noastră. Vă pot spune că în ceea ce mă privește și dat fiind rolul comisiei și poziția mea, trecutul meu și naționalitatea, să zicem, dialogul dintre partenerii sociali e foarte important. Pentru mine acest dialog e de importanță maximă. Iar poziția partenerilor sociali trebuie avută în vedere în contractele de angajare, ca să evităm orice neînțelegere. Propunerea legislativă pe care o facem va trebui expusă discuțiilor publice. Deci uh, vor fi publicate și apoi va fi suficient timp pentru ca toată lumea să poată reacționa. Și nu mă refer doar la proiecte de directive și regulamente, ci și acte de implementare și delegate. Avem nevoie de o discuție publică mai pe larg aici ceea ce ar fi foarte bine să se și întâmple. Când venim cu propuneri noi, le vom deschide spre discuție, le vom publica și cred că astfel vom îmbrătăți transparența instituțiilor. Repet, facem acest lucru, încercăm să-l facem și vreau să spun foarte clar că orice astfel de discuție cu partenerii sociali e foarte importantă. Trebuie să ținem cont de pozițiile lor, dar nu, le putem, nu îi putem lăsa să ne dicteze. Vreau ca aceste lucruri să fie foarte clare. Au existat câteva astfel de experiențe similare în trecut. se va ține cont de pozițiile statelor membre, desigur, de aspectele sociale și economice și acestea ne vor ajuta să uh, scriem legislația în mod corespunzător. Comisia va respecta cât poate de mult poziția partenerilor sociali. un mai bun cadru de reglementare nu înseamnă că vrem să subminăm obiectivele noastre. Nu, Vrem să le îmbunătățim. Dar aceste obiective nu sunt supuse negocierilor. Însă sarcina de reglementare e prea mare și asta înseamnă că acest cadru al nostru nu e pe cât de eficient ar putea fi. Apoi textele vor fi revizuite și asta o va face domnul Marian de Teysen. va fi o îmbunătățire, o modernizare a cadrului de reglementare, dar asta, asta ca, să, nu ca să subliniem dimensiunea socială, ci ca să o îmbunătățim, din contră. Din partea grupului PPE, doamna Ribeiro, mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Vreau să vă întreb despre ceva concret, și anume aceste fonduri de întrajutorare. Nu uităm că am uh, adoptat un raport în Parlament cerând Comisiei să vină cu o propunere legislativă în acest sens care să permită funcționarea acestor companii uh, la nivel european. Urma să aibă loc și o consultare știm ce rol joacă, știm uh, ce oferă, vorbim de 160 de miliarde aici. E vorba de multe locuri de muncă și de aici o simplă întrebare. Aceste companii pot ajuta să se atingă obiectivele 2020. Când le dăm însă și instrumentul juridic corespunzător ca să poată uh, lucra mai bine și la nivel european. Există vreo propunere de inițiativă din partea Comisiei în acest sens? Uh, second question from uh, Madam și a doua întrebare din partea FTD, doamna Tiziana Venghi. Președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Timmermans, vă vorbesc în limba mea maternă. Știu că și dumneavoastră vorbiți foarte bine această limbă. Uh, Vreau să mă adresez noastră în rolul dumneavoastră de vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil cu buna reglementare și cu statul de drept și îmi cer scuze la colegii mei pentru că această chestiune nu ține neapărat de activitățile acestei comisii, și știu că va avea însă implicații și pe uh, Comisia de Ocupare. În Italia a avut loc uh, recent uh, un scandal care a dus la demisia domnului Mauricio Lupi, ministru al transportului și infrastructurilor, care a arătat că există foarte multă corupție și foarte multe licitații false, fraudate. Se pare că oamenii politici din minister, ministerul acesta au creat o structură pentru gestiunea ilegală al achizițiilor și contractelor publice pentru ca să atribuie operele de publice la uh, anumitor persoane. Foarte multe din aceste opere sunt uh, de infrastructură, finanțate, de exemplu, cu foarte multe fonduri din partea Comisiei Europene, deci din partea cetățenilor europeni. Întrebarea pe care vreau eu să vă pun este, Comisia cum dorește să răspundă la faptul că foarte multe fonduri sunt uh, prost utilizate sau sunt uh, risipite în Europa pentru a finanța, de fapt, corupția. Și aș vrea să întreb dacă Colegiul Comisarilor vrea să trateze problema corupției în uh, operele publice, mai ales atunci când sunt uh, finanțate aceste opere sau aceste infrastructuri din banii europeni. Vreau să vă întreb dacă puteți uh, să întrebați la doamna Violeta Bulci dacă poate să întrerupă aceste opere Uh, publice în momentul în care este absolut evident că există cazuri de corupție. Mulțumesc. On mutual funds, I have to tell you... În ceea ce privește casele de ajutor reciproc, nu știu, nu vă pot răspunde, dar vă promit că veți primi un răspuns în scris. Nu cunosc care este situația în acest moment. Vă voi răspunde în scris imediat ce voi uh, capta un răspuns. În ceea ce privește cazul Lupi, știu că autoritățile din Italia studiază acel caz, investigează și apoi vom vedea ce măsuri va lua comisia. Combaterea corupției e luată foarte în serios de comisie. Ține de uh, resortul doamnei Iurova și dânsă va studia problema. Sigur că trebuie să avem grijă de banii contribuabililor. Avem o responsabilitate comună la să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt, sunt uh, folosiți în mod eficient și potrivit. Și de aceea ne-am gândit, de exemplu, la biroul procurorului european, care ar putea studia tocmai această problemă, cum sunt cheltuite fondurile în uh, statele membre, fondurile europene și să urmărească cazurile de corupție, de abuz. Așadar, Comisia se va ocupa cu mare atenție de astfel de cazuri de corupție din fonduri publice, cu fonduri publice și vă asigurăm că facem tot ce putem în acest sens. În cazul concret al domnului Lupi, știu că guvernul italian a anunțat foarte clar că va analiza situația. Așteptăm rezultatele acelei analize. Mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm cu doamna McIntyre din partea grupului ECR. Mulțumesc. Bună ziua, domnule Timmermans. Mă bucur să vă văd astăzi. Mi-au plăcut multe răspunsuri pe care le-ați dat în audiere când ați venit, de fapt înainte să deveniți uh, comisar. Și pe atunci, multe dintre răspunsuri au uh, arătat cum o mai bună reglementare are un efect direct asupra ocupării forței de muncă, special creând companii și lăsând companiile să crească. Și ați dat, cred, exemplul cu brutarul pe care mi-am permis să-l folosesc de atunci încoace. Vorbind așadar de o mai bună reglementare care ajută companiile să crească și să creeze locuri de muncă, aveți priorități concrete pentru mai bună reglementare? Ne puteți spune ceva în acest sens? Și cum veți evalua succesul? Vă gândiți la aceste aspecte? Cum veți măsura rezultatele unei mai bune reglementări? aveți și un obiectiv de reducere a mhm. acestor sarcini. Și mai credeți că clauze de tip sunset au ce căuta atunci când vorbim de mai bună reglementare, ar trebui să studiem asta mai cu atenție. Și apoi mai este Small Business Act, care, din câte știu, nu apare în programul de lucru al Comisiei puteți spune unde s-a ajuns și care sunt planurile? Mulțumesc! Urmează Thomas Mann din partea PP. Mulțumesc! Suntem vecini, țările de jos și Germania. Putem vorbi aceeași limbă. Ați făcut-o la reprezentanța statului Hessen în uh, Bruxelles și într-un dublu sens, ați vorbit și pe limba uh, IMM-urilor, exact cum spuneți că aveți uh, contacte cu IMM-urile direct. Și astfel întrebarea mea, avem acel program de 315 miliarde, dorim să investim în creștere, dar în special în locuri de muncă. Deci depinde de IMM-uri, dacă ele pot participa la acel program. IMM-urile au rezerve mari. Când uh, mă uit eu la firmele acestea din, de la noi, din Hessen, mi se spune că sunt programe pentru firme mari, politica transporturilor, digitalizare. Noi, firmele mici, nu suntem afectate. Știu că decizia nouă va lua politicianul, ci Banca Europeană de Investiții, dar și acolo sunt niște categorii și cu siguranță Comisia va zice, iată care sunt prioritățile. Cum putem ajuta IMM-urile să simtă că fac parte din această evoluție importantă europeană. Eu cred că trebuie să înregistrăm un progres cu acest program. Trebuie să facem totul, am mai spus acest lucru, dar acest program nu poate decât să se bucure de succes cu toate diferențele care există în statele noastre membre. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. ceea ce privește mai bună reglementare, așa cum am arătat, dat fiind faptul că, din punct de vedere tradițional, IMM-urile ar fi pro-europene în toate statele membre, chiar și în țara dumneavoastră, doamna McIntyre, multe sunt, dar pe multe le-am și pierdut uh, cât privește acest ideal european. Pentru că de multe ori ni se spune nu văd decât birocrație și sarcini și obligații și nu ajutor. Câteodată e adevărat, însă câteodată nu. Dar orice reglementare apare, ei o pun în seama noastră, chiar dacă e regională sau locală. De aceea aș dori în primul rând să clarific cine e responsabil, cine a impus o anumită regulă, o anumită legislație și ar fi o onoare pentru mine, ar fi foarte util dacă Parlamentul, pe lângă sarcina foarte importantă de a crea legislație nouă, ar lua ca pe o sarcină importantă să analizeze legislația existentă și să vadă dacă mai merită sau nu să fie în vigoare. Cred că ați obține mare susținere în statele membre dacă ați putea lucra în acest sens. Așadar, m-aș referi în special la sarcina administrativă, la IMM-uri. Câteodată se e contra in, uh, productiv. De exemplu, Consiliul nu se pun de acord pe un formular TVA pentru întreaga Uniune Europeană. Dacă ești un uh, IMM exportator, am vorbit și în Regatul Unit cu multe astfel de IMM, preferă să exporte înspre Arabia Saudită decât înspre Germania. Din punct de vedere administrativ e mai simplu și mi se pare de neacceptat. De ce să existe 28 de formulare diferite? unul singur pentru întreaga Europa ar face viața IMM-urilor mai ușoară, ar fi o mai bună reglementare și nu am luat nimic. Am înlocuit 28 de legislații naționale cu una singură. Asta e un exemplu cu ceea ce vreau să ating eu. Și cum măsurăm acest succes, s-a văzut și în comisia anterioară. În ceea ce privește cifrele clare, uh, Comisia poate spune, da, iată, uite, am eliminat atâtea texte, atâtea legi, da, eu cunosc asta de la nivel național, se pot utiliza aceste procentaje. Dar problema principală arată în felul următor. Vor, ce vor spune IMM-urile 3-4 ani de acum? Se vede schimbarea sau nu? Că s-a schimbat ceva? Acesta ar fi mesajul meu. Dacă IMM-urile, cetățenii și sindicatele vor spune da, am văzut schimbarea, am văzut că la Bruxelles s-a înțeles ce e necesar, standarde mai mari, cu sarcină mai mică, aceasta va fi măsura succesului, reacția publicului și nu statisticile pe care le-am putea produce. Reacția publicului va determina dacă votează și cum votează. Așa aș zice eu că am putea măsura succesul. Iar aceste clauze de tip sunset, chiar uh, discutam asta cu o serie de oameni mai devreme. Eu cred că, în special în legislația europeană, clauzele de tip sunset pot fi un instrument foarte bun pentru că obligă politicienii, cu toții suntem politicieni aici în sală, și știm foarte bine să creăm legislație nouă, dar nu prea știm să analizăm legislația existentă și cu astfel de clauze de tip sunset trebuie să te întorci și să restudiezi textul, altfel ea ajunge la un uh, final uh, legislația respectivă. Pe de o parte s-ar ajunge la, o mai multă, la mai multă administrație, pentru că trebuie revizuită uh, E un, un exercițiu de disciplină, aș spune eu. Ar fi, așadar, un instrument uh, util. Cât privește acel Small Business Act, analizăm textul, analizăm uh, informațiile pe care le primim din partea IMM-urilor și vedem cum le putem include în agenda noastră. Asta se întâmplă chiar în aceste zile. Iar cât privește IMM-urile, Domnul Mann a dat o parte a răspunsului, a zis că nu comisia va stabili proiectele eligibile. Dacă ne uităm însă la modul în care e structurată economia astăzi în Europa și noi ce ar însemna uh, o investiție ideală pentru noi ar fi soluționarea unor uh, probleme de infrastructură, probleme majore. Faptul că Europa e în urmă pe piața unică digitală, dezvoltarea durabilă, în special economia circulară, care are nevoie de mai multe investiții. În toate aceste domenii e plin de IMM-uri. Dacă, să luăm un exemplu, dacă ați investi în mobilitate durabilă, industria auto să creăm uh, fabrică de baterii, să zicem, pentru mașini electrice. Deși par, par companii mari, companiile din industria auto sunt multe IMM-uri mici, de fapt. Dacă construiești uh, șosele sau școli, întotdeauna sunt IMM-urile implicate. Nu mai este un singur contractor care face totul pe cont propriu. De aceea eu cred că dacă uh, vom merge pe această cale și sunt într totul de acord cu domnul Mann, avem nevoie de acest succes, avem nevoie de aceste investiții, trebuie să avem succes. Există atâția bani nefolosiți, e incredibil. Oamenii nu au încredere să investească în economie putem crea încredere cu acest plan Juncker. Eu cred uh, foarte tare în acest lucru și ca să mai adaug un lucru, vorbeam de curând uh, cu niște IMM-uri, mi-au spus, mi s-au plâns că nimeni nu investește în sectorul lor. De aceea eu cred că dacă am putea crea un val de investiții, mulți investitori privați fie dacă sunt, chiar dacă sunt mici și sunt măcelarul sau brutarul sau produc piese auto, dacă ar avea încredere să înceapă să-și investească banii și să creeze mai multe locuri de muncă. Și un ultim punct, trebuie să o facem pentru că peste 80% din uh, locurile de muncă din Europa sunt în IMM-uri. Iute Schneiduc. Herr Kommissar, äh, ich habe eine Frage zum Stimate domnule comisar, am o întrebare despre refit și o întrebare suplimentară, pentru că o colegă de-a mea a arătat foarte clar că noi, Comisia EMPL, dorim ca achiul social să nu fie în niciun caz subminat de către refit. Dumneavoastră ați spus că toate legislațiile care există uh, trebuie să fie verificate, însă întrebarea este dacă nu ar trebui ca și legislația care este acum uh, în faza de verificare și în, caza, în faza de elaborare să fie verificată la fel de mult pentru ca să vedem ce pune la îndoială această legislație care este în curs pentru ca să vedem, de asemenea, ce a dorit uh, Comisia să obțină, combaterea dumpingului social, combaterea firmelor uh, um, cutie poștală și așa mai departe, care sunt lucruri care trebuie uh, atacate cât de repede. Și IMM-urile, de asemenea, ar trebui să fie ajutate astfel. Întrebarea este, deci, dacă credeți că puteți să retrageți eventual uh, unele prevederi, uh, având în vedere refitul. Apoi, Comisia a dorit și să combată firmele paravan uh, care de obicei au legătură cu uh, evaziunea fiscală și întrebarea este dacă acestea nu sunt folosite foarte mult și pentru dumpingul social și pentru dumpingul uh, de salariu, pentru a încerca să conturneze sistemul de salarizare național. Cred că trebuie tratate aceste probleme împreună de aceea. Aveți intenția să faceți acest lucru și ce inițiative concrete de combatere a acestor probleme vedeți? nu avem momentan nimic concret din partea Comisiei pe care să ne putem baza în acest sens. Mulțumesc! Okay, perhaps we could take a second question on that one. Mulțumesc foarte mult. Doamna Marian Harking, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule comisar Timmermans scuze că am sosit cu o oarecare întârziere. Am ascultat majoritatea intervențiilor dumneavoastră. Unul dintre comentariile pe care le-ați făcut este că e o povară prea mare în cadrul de reglementare pentru IMM-uri. E o afirmație pe care o auzim tot timpul, lumea dă din cap aprobare. Și parțial în răspunsul pentru colega mea, doamna McIntyre, ați uh, mers pe această cale puțin. Ați putea să ne dați unele clarificări suplimentare, de fapt, ce aspecte urmăriți, sănătate și siguranță, ați menționat diverse formulare. Fără să ne dați amănunte, dacă puteți să ne precizați niște parametri generali pe care examinați. Sunt de acord cu dumneavoastră că atunci când spuneți că noi, ca eurodeputați, trebuie să verificăm legislația să vedem dacă servește scopului pentru care trebuie elaborată. Iar în ce privește clauzele de caducitate, ele sunt foarte utile, dar trebuie să fiți precauți pentru a vă asigura că țin cont de orice legislație ulterioară, pentru că am văzut exemple în care s-a întâmplat ceva de acest gen în acest Parlament. Era o clauză de caducitate și apoi nu s-a ținut cont de legislația ulterioară adoptată între timp. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să examinăm uh, dacă legislația corespunde scopului pentru care a fost adoptată. E o întrebare acum despre economia circulară despre care am discutat dimineață și desigur așteptăm uh, planul de acțiune și noul program de activitate. Deși există un anumit scepticism, uh, aștept cel puțin se spune că ați fi declarat uh, celor de la vezi că <clears throat> o să le dovediți că se înșală și vrem și noi să prezentați dovezi. Dacă puteți să ne spuneți să ceva, m-aș bucura foarte mult. Am și niște întrebări concrete. Uh, e în derulare o consultare în mai și iunie. Dacă ați putea să ne spuneți care sunt parametrii acestea, s-a menționat și dimineață când discutam despre economia circulară tot dimineață cineva de la OIM a vorbit despre diferența între Revoluția Verde și Revoluția Informatică, în contextul că Revoluția Verde e pusă în mișcare de state și guverne, iar Revoluția Informatică de către societăți comerciale. Țineți cont de această diferență în noile propuneri, dacă există un impact asupra filozofiei dumneavoastră. Și o altă întrebare pe care aș dori să vă adresez vă gândiți, e nevoie sau veți face o evaluare de impact suplimentară legată de locurile de muncă în economia circulară? S-a discutat mult dimineața despre acest aspect. Se spunea, da, o să fie un câștig de locuri de muncă, dar o să fie altele care o să se piardă, va fi o schimbare prin înverzirea locurilor de muncă. Simțiți că e nevoia de eforturi suplimentare în acest domeniu? Mulțumesc! în legătură cu combaterea dumpingului social. Aș vrea să precizez ceva foarte limpede. Una dintre cele mai mari provocări cu care ne vom confrunta aceia dintre noi care credem în cooperarea europeană pe piața internă și potențialul pieții unice de a crea mai multe locuri de muncă și creștere, de a apăra principiul libertății de circulație și așa mai departe. Dacă ai această convingere, trebuie să demonstrezi pasiune în combaterea dumpingului social, pentru că e ceva care subminează convingerea sau convingerile a milioane de europeni că Europa se referă la poziția lor, la ce văd ei ca fiind important și ce doresc să fie apărat. Deja Uniunea Europeană pentru lucrători e considerată ca agent al globalizării, se pune un semn de egalitate și globalizarea e ceva ce e perceput ca șubrezind poziția lucrătorilor pe piața muncii. Deci o provocare cu adevărat uriașă și cred că atunci când examinăm o nouă legislație, când evaluăm impactul acesteia, trebuie să fim extrem de precauți, pentru ca riscul dumpingului social să facă parte integrantă din evaluarea de impact. Nu sunt sigur că am avut rezultate foarte bune în acest sens în trecut sau că am fost suficient de receptivi la aceste riscuri în trecut. Și când vorbim despre dumping social, e vorba despre reducerea prețurilor, despre evitarea rezultatelor negocierilor colective, e vorba de firme fantomă care funcționează în afara Uniunii Europene sau statelor membre, tot felul de lucruri și noua legislație, indiferent dacă se referă la micile companii sau la alte subiecte, nu ar trebui să deschidă posibilitatea de continuare a dumpingului social și Comisia va fi extrem de atentă la acest aspect. Și e ceva care e valabil și pentru dumpingul fiscal în egală măsură știu din experiența din trecut. Chestiunea concurenței, care are o anumită logică, poate să existe o formă sănătoasă de concurență pe baza diverse niveluri de impozitare, a dat naștere posibilității de a avea dumping fiscal și această comisie, pentru prima dată, trebuie să recunosc că și cu trecutul și formația mea, un lucru cu care mă mândresc, având în vedere și faptul că în unele state membre în care sau să reformulez, în unele state membre este un gust dobândit, nu e ceva care să fie apărut pe cale naturală, dar acceptând principiul că există companii care plătesc uh, taxe și impozite acolo unde obțin profiturile, acesta stabilește Comisia stabilește propunerile pe care vi le vom înainta dumneavoastră în legătură cu politica fiscală și Pierre Moscovici a spus un lucru clar în acest sens. În legătură cu multe subiecte se pot pune multe întrebări și eu o să încerc să vă răspund în măsura în care îmi stă în puteri, dar acum aș vrea să spun ceva cu valabilitate generală. Fiecare comisar are nevoie de o mai bună legiferare. Fiecare comisar trebuie să preia ca fiind sarcina lui sau a ei în domeniul de expertiză, în domeniul concret de activitate. Eu o să conlucrez strâns cu ei, dar nu e ceva ce să pot face eu singur și cu siguranță nu e ceva ce să le pot impune colegilor dacă nu vor să se ocupe de asta. Dar știți că noi suntem cu toții convinși că hmm, trebuie să depunem eforturi suplimentare, să obținem rezultate mai bune. V-am spus care sunt problemele de care mă ocup. Pot să adaug ceva ce vom discuta și atunci când negociem un nou acord interinstituțional în legătură cu mai bună legiferare, ulterior în cursul anului, e celebra chestiune a actelor delegate și actelor de punere în aplicare. Ceva, un subiect drag Parlamentului European, Consiliului și Comisiei se vor face propuneri pentru a crea o mai mare transparență, o mai mare posibilitate ca lumea din exterior să contribuie la dezbatere și la pregătire pentru a se asigura că nu e ceva care se transformă într-un subiect limitat al unui cerc restrâns, că e deschis și pentru lumea din exterior Cred că având în vedere cât de complexă e legislația, atât de mult intră acum în acte delegate și de punere în aplicare că trebuie să veghem ca lucrurile să se facă într-o manieră mai transparentă. În legătură cu economia circulară, într-adevăr, cred că putem uh, obține rezultate mai bune decât în trecut. Propunerea trimisă Parlamentului în ultimele luni ale mandatului fostei comisii în legătură cu deșeurile s-a prezentat întotdeauna ca fiind o propunere legată de economia circulară. De fapt, se referea doar la deșeuri și noi considerăm. Existau două opțiuni. Ne-am gândit la ambele opțiuni. Putem să ne gândim dacă e mai bine să modificăm propunerea existentă, să o lăsăm în discuție, să o modificăm și apoi să vedem cât de departe putem merge. Și s-au prezentat argumente în favoarea acestei variante sau pur și simplu să o retragem și să facem o altă propunere. Dar uh, pentru a închide cercul în economia circulară, să se țină cont și de modul în care se utilizează materialele recuperabile în faza de producție pentru a nu mai crea deșeuri în final și pentru a reintroduce produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață în economie, fără ca ele să treacă prin faza de deșeu. Nu doar cum se tratează deșeurile, ci și cum se previne apariția deșeurilor. Și cred, având în vedere faptul că propunerea anterioară nu a fost uh, în Parlament pentru atât de mult timp, am depus eforturi și am reușit să prezentăm planul pentru economia circulară în acest an că nu vom pierde prea multă vreme sau chiar deloc și vom putea rapid intra în procesul decizional și am convingerea fermă că trebuie să facem mai bine și vom face mai bine pentru a crea o situație mai bună decât uh, cea din propunerea anterioară. Aș uh, contesta afirmațiile generale cum că Revoluția Verde întotdeauna a pus în mișcare de către stat. Trebuie să recunosc că în contextul meu, în ultimele patru luni, uneori văd mai multă viziune, mai mult entuziasm, mai mult curaj din partea întreprinzătorilor în ce privește economia verde decât din partea politicienilor, ca să vă spun cinstit. Așadar, există IMM-uri în noua economie care înțeleg faptul că a fi durabil e o oportunitate uriașă și nu e o povară. Și există întreprinzători din marile firme care înțeleg că pentru continuitatea afacerii e mai bine să înceapă să devină durabil dacă vor să-și mențină poziția globală pe viitor. Deci cred că spre deosebire de intuiția politică, având în vedere faptul că sunt politician laborist, cred că uneori merită să știi să asculți ce spun liderii din mediul de afaceri care tratează cu mare seriozitate dezvoltarea durabilă și ce vom face în procesul de consultare cu privire la economia circulară și alte subiecte va fi concret să dăm societății o listă de întrebări ca să ne ajute în ce domenii, ce să facem și există entuziasm destul de mult și în sectorul privat să contribuie, pentru că oamenii cred în aceste lucruri și știu. Poate că uneori ciclul politic e mai scurt decât ciclul de afaceri, mai ales în marile afaceri și trebuie să privească în perspectiva dacă vor ca firma lor să supraviețuiască. Și cred că este tot mai integrat în uh, afaceri să privești uh, durabilitatea nu ca o povară suplimentară care are un impact negativ asupra profitabilității, ci o oportunitate pentru viitoarea profitabilitate și trebuie să lucrăm împreună cu ei în acest sens. Deci ideea creșterea verde poate fi pusă în mișcare doar de stat, cred că e ceva care ține de domeniul trecutului președinte, mulțumim foarte mult. Avem acum 9 membri care doresc să mai adreseze întrebări și mai avem 10 minute, ceea ce înseamnă că va trebui să puneți foarte rapid întrebările, să nu țineți discursuri. Maria O. Rodriguez are cuvântul. Thank you very much, Vice President. It is a Pleasure to receive you here. I'm coming mă bucur să vă întâlnesc. Am niște macro-întrebări pentru rolul dumneavoastră macro, pentru că ați venit cu o abordare foarte importantă. Europa are nevoie de un nou gen de competitivitate bazată pe dezvoltare socială. Sunt întru totul de acord. Dacă așa stau lucrurile, cum putem face nu doar să asigurăm o mai bună legiferare pe linia acestei abordări, ci de asemenea să îmbunătățim guvernanța economică, pentru că aici ar trebui să avem o guvernanță socioeconomică, ceea ce ar trebui să se traducă într-o nouă fază a strategiei UE 2020, în semestrul european, a recomandărilor specifice pe țară pe care le prezintă Comisia și considerăm că atunci când începem să ne gândim acum la viitoarea Uniune Economică și Monetară, ar trebui aceasta să includă și o dimensiune socială. Așadar, ce comentarii aveți despre aceste subiecte? Vom da șansă și Arne Ghirec din partea ECR să pună o scurtă întrebare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar, domnule Timmermans. După ce vorbim aici foarte deschis, permiteți-mi, vă rog, să fac și o propunere, de fapt, pe care v-am făcut-o pe 17 decembrie anul trecut, prin scrisoare și care nu a fost uh, până acum, n-am primit niciun răspuns la el, deși este foarte important ceea ce v-am scris acolo pentru contactul cu IMM-uri. În acea scrisoare vă propusesem să avem uh, un fel de uh, obligație de practică pentru toți uh, comisarii, pentru toți administratorii și funcționarii care fie încep uh, o practică, indiferent dacă e vorba de tâmplărie, dacă e vorba de oriunde uh, încep să facă o, uh, să, să, dacă iau, ocupă un loc de muncă, atunci să facă și o practică concretă la fața locului pentru toată lumea. Aceasta este propunerea mea. Și acum domnul Ceaba Șogor. Thanks, uh, I will... Mulțumesc foarte pe scurt pentru că ați răspuns de deja la întrebarea legată de legi, legislație legată de deșeuri. Poate aveți timp să spuneți cum preconizează Comisia să îmbunătățească vechiul a, pachet cel retras privind deșeurile. Mulțumesc. Ok, Uh, that were the three questions. Foarte bine, a fost uh, într-adevăr, au fost aceste întrebări rapide, ați încheiat. Cred că sunt multe căi uh, prin care putem îmbunătăți uh, guvernanța economică. Trebuie să vedem și modul în care se structurează. Uh, președintele nostru se ocupă de acest lucru, după cum știți. Exista și în trecut un uh, punct or, poate, pentru dimensiunea socială. E bine de explicat și ușor de explicat pentru că, în mare măsură, ține de competența statelor membre și nu e o competență a Uniunii Europene, dar cred că e necesar ca pe viitor cel puțin să evaluăm și implicațiile pentru relațiile sociale sau pentru situația din statele membre a recomandărilor pe care le facem. Iată de ce domnul președinte Juncker a menționat explicit nevoia de a avea și o evaluare de impact uh, social. Și cred că aceasta ar trebui să facă parte din aprobarea guvernanței economice. Știu că dumneavoastră vă ocupați și aveți mai multe idei și comisia așteaptă să uh, citească ideile pe care le elaborați dumneavoastră. Um, În legătură cu stagiul obligatoriu de care m-ați întrebat, această idee îmi place din principiu dar ideea de obligație, poate, nu știu, vă place dumneavoastră, poate ideea de obligație, dar mie ce mi se pare bine este dacă, de exemplu, un angajat la comisie poate să meargă o zi înapoi la școală să vorbească despre Europa. Și acesta e un proiect pe care l-am uh, susținut și pe care l-am uh, practicat chiar eu. Poate ar trebui să ne gândim, și n-am mai vorbit încă cu nimeni deja până acum acest lucru. Dacă am putea, de exemplu, să garantăm ca ei o dată pe an să meargă, de exemplu, într-un IMM și să viziteze un spital sau un IMM sau orice. Mi se pare că nu este în principiu o idee proastă, dar ca un angajat la comisie să fie obligat să lucreze în altă parte timp de o săptămână nu mi se pare neapărat uh, că, în primul rând, ține de competențele mele să decid așa ceva și mă bucur că nu ține de competențele mele și, în plus, nici nu știu dacă aceasta ar fi o cale corectă de a trata banii contribuabilului până la urmă. Dar pentru cei care lucrează aici, la Parlamentul European sau la Comisie, ar fi poate bine câteodată să se ducă afară să vorbească cu oamenii pentru care lucrăm aici în cadrul uh, acestei uh, instituții. Nu pot să oblig pe nimeni, bineînțeles, să facă acest lucru, dar uh, o obligație în acest fel, deși bazează pe un principiu bun, mi se pare destul de problematică. Cred că există mulți angajați ai comisiei care zilnic au contact, de fapt, cu oamenii normali, oamenii de pe stradă. Suntem până la urmă toți normale aici și eu uh, în weekend, sâmbătă dimineața, sunt cu băiatul meu cel mai tânăr la fotbal și vorbesc despre ceea ce face fiecare și cum se enervează despre Europa și ce se plâng despre Europa și aud asta la fotbal pe teren. Toate acestea sunt, uh, într-adevăr, parte din uh, felul nostru de a lucra. Și mă gândesc că e bine nu numai să ne întoarcem o zi la școală, ci și o zi poate într-o întreprindere, într-adevăr. Merită să ne gândim la aceasta. Uh, în legătură cu pachetul legat de deșeuri, am mai dat un răspuns, acum foarte pe scurt. Nu vrem aici să contestăm uh, obiectivele. Credem că e nevoie de propuneri privind economia circulară care să creeze oportunități pentru Europa, un mediu mai bun în Europa, oportunități de afaceri mai bune pentru Europa. Noi credem că putem face acest lucru rapid și astfel încât să nu fie nevoie de atât de mult timp ca și în propunerile existente și cu o calitate superioară a propunerilor, ceea ce ar însemna mai ușor ca ele să fie discutate în Parlamentul European și în Consiliu. Okay, three more questions. Trei întrebări suplimentare ceea ce nu înseamnă că toată lumea avea putea să pune întrebări, dar Javier Lopez are cuvântul acum din partea SCD. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, eu am o întrebare în legătură cu concediul de maternitate. Știți că în Parlament și în diferitele comisii ale Parlamentului se discută despre acest subiect. Este, unii spun că este bine să avem o legislație, Trebuie doar să vedem cum putem să gestionăm această chestiune. Acum câteva săptămâni ne-am ocupat în Parlament de acest lucru, am la Comisia FAM, la Comisia Ocupare și uh, trebuie să discutăm în continuare despre acest subiect pentru ca să ieșim din impas, impasul în care se găsește în momentul de față. Consiliul de Ministri și președinția nu se interesează foarte mult uh, de subiect, nici măcar n-au fost la ședința respectivă. Ce părere aveți uh, dumneavoastră dacă Europa are capital politic, uh, poate să dezvolte această idee mai departe, iar în legătură cu refitul și cu între, micro-întreprindurile de un singur angajat, puteți să ne spuneți cum se poate face ceva pentru ele? Mulțumesc, domnul Bașir, aveți cuvântul. Stimate domnule vicepreședinte Timmermans, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi la noi. ECR-ul salută angajamentul dumneavoastră de a reduce um, birocrația și de a îmbunătăți reglementarea. Cred că este foarte bine ca uh, în general, orice micro-întreprindere să poată să fie într-adevăr degrevată de toate aceste sarcini pentru ca și startup-urile să aibă o șansă în Europa. Vreau să vă întreb dacă Comisia se va gândi la excepții și regimuri uh, mai uh, puțin uh, încărcate pentru întreprinderi, mai ales după caz și într-o abordare caz după caz, pentru ca să ajute aceste întreprinderi. Și o ultimă întrebare, spune doamna președinte, din partea vicepreședintei noastre, doamna Iajlovieca. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ați venit aici. Îmi pare rău că am întârziat. Am avut o reuniune cu raportorii din umbră pe fondul de investiții și întrebarea mea se, le- se leagă de Fondul European pentru Investiții Strategice. Vroiam să știu cum dorește Comisia să combată acele companii care se oferă de subcontractare, se ocupă de subcontractare și care folosesc fondurile europene pentru aceasta. Spuneați că IMM-urile foarte des sunt active, dar de multe ori sunt cei care sunt subcontractați. O mare corporație are profitul de 20%, iar subcontractorul nu primește decât uh, o parte din acele profituri și, din păcate, aceste fonduri nu vin uh, înapoi la IMM-uri. Ce doriți să faceți pentru, această, pentru a găsi o soluție la această practică? Vă rog. Da, mă întrebam când o să-mi pună cineva întrebarea aceasta. După cum știți, Comisia a spus că această idee este complet blocată. Deci trebuie să ne dați, bineînțeles, uh, informații că nu este așa și atunci putem eventual să continuăm. Lucrurile au fost însă blocate atât de mult timp că există implicații peste, în peste 8 state membre. Cred că 20 de state însă au depășit această etapă pe care o obliga cumva directiva. Dar Totuși, este important, într-adevăr, ca, de exemplu, doamna Jurova a făcut tot posibilul pentru ca să relanseze dosarul, însă am simțit o susținere puternică din partea multor comisii din Parlamentul European. Dumnezeu s-a angajat și la nivelul președinției, a avut o reuniune săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, cu Ministerul Ocupării din uh, la Letonia și cu miniștrii Cred că acum mingea este la Consiliu, dacă nu mă înșel, și Comisia va aștepta să vadă ce va spune Consiliul despre toate aceste lucruri. Sper ca să putem să spunem că cei care au dorit ca această propunere să continue să fie avut dreptate. Nu cred că avem o șansă prea mare să continuăm pe acest drum am tras concluziile și am făcut o propunere, însă acum cred că trebuie să se facă alte propuneri pentru ca să se îmbunătățească poziția femeilor pe piața muncii. Eu zic că trebuie să facem pași înainte pentru că Europa pierde un potențial imens în acest sens și nu suntem destul de buni la crearea unor oportunități mai bune pentru femei pe piața muncii. Și cred că și Comisia va trebui să se ocupe de acest subiect foarte îndeaproape. Nu pentru că este corect din punct de vedere moral, ci uh, pentru că este necesar. Aceasta este situația în momentul de față. Aici ne aflăm. Avem, uh, bineînțeles, uh, dorința de a face anumite excepții, după cum ați spus dumneavoastră, pentru că m-ați întrebat despre excepții, dar sunt foarte îngrijorat și de posibilitatea de a abuza de aceste excepții din partea companiilor care ar dori, de exemplu, să creeze o micro-întreprindere falsă și să conturneze astfel legea. Trebuie să avem foarte mare grijă că atunci când creăm acest lucru, când facem acest lucru, să nu creăm o oportunitate pentru persoane care au intenții rele, uh, să crească riscul dumpingului social la nivel european. Cred că ar fi foarte bine să ne asigurăm că nu se pun sarcini uh, inutile asupra micro-întreprinderilor suplimentare. Dar experiențele trecute ne-au arătat că nu trebuie să se creeze o situație ca în care întreprinderile, micro-întreprinderile să își trateze lucrătorii prost sau clienții prost. Trebuie să avem mare grijă, trebuie să încercăm să facem ceea ce este util, mai ales util pentru piața unică digitală, pentru IMM-urile și startup-urile pe care le avem în UE, de multe ori mă întâlnesc cu tineri care spun că pleacă în Singapore, care pleacă în Statele Unite pentru că e mai ușor pentru ei să își găsească ceva de muncă acolo sau să activeze în domeniul în care sunt activi. Dar în ceea ce privește subcontractarea, am experiențe în funcțiile mele dinainte cu privire la abuzurile și fraudele la nivel național, dar acestea trebuie tratate la nivel național. Am văzut că Există mai multe uh, cazuri în care se poate folosi uh, dumpingul social uh, pentru ca să se scadă, de fapt, nivelul salariilor. Știu că există um, și țări în care autoritățile naționale au intervenit în forță, însă responsabilitatea principală este la autoritățile naționale în acest sens. Domnule Timmermans, faceți greșeli dumneavoastră, eu am făcut o greșeală groaznică și anume am uitat să dau cuvântul cuiva care a cerut foarte mult, m-a rugat foarte mult să ia cuvântul și am uitat să-i dau cuvântul. Vă rog, dacă puteți să mai luați uh, o, o singură luare de cuvânt, vă rog. Da, mulțumesc. Dacă îmi permiteți să vă pun uh, o întrebare, vă rog frumos. Mulțumesc. Vroiam să vă întreb două lucruri. În primul rând, ați vorbit de dialogul social, care este foarte important pentru dumneavoastră la comisie. Ați spus că doriți un dialog social între parteneri și în același timp ne spuneți că nu este în competența dumneavoastră să impuneți această legislație. Știu că înainte uh, Parlamentul a considerat că în dialogul social Comisia nu făcea tot ce trebuia și dumneavoastră doriți să schimbați acest lucru, doriți ca să existe îmbunătățiri în timp ce partenerii sociali nu au așteptări prea mari și nu se simt deloc ascultați. Apoi ați mai vorbit și de dumpingul social și ne-ați spus, ne-ați întrebat cum o să existe o legislație bună pentru ca aceasta să nu devină într-adevăr uh, dumping social. Dar dumpingul social există deja la ora actuală și putem să încercăm să uh, combatem uh, acest dumping social care există deja și este o problemă reală. Mulțumesc! Da. Din multe motive, eu pot să vă spun că eu cred în dialogul social și cred că dialogul social este un instrument care poate să contribuie într-adevăr la îmbunătățirea relațiilor uh, pe piața muncii și aceasta nu înseamnă să se impună vederea unuia asupra celuilalt. Eu nu cred că dialogul social și partenerii ar trebui să vină la comisie și să spună noi am, uh, am creat un acord și comisia nu mai are nimic de spus. Știu că s-a întâmplat și așa. Și le-am spus, nu, nu așa arată dialogul. Dialogul înseamnă că fiecare are o poziție și trebuie să încercăm să ajungem la un acord. Indiferent uh, de opinii, trebuie să ajungem la un acord uh, și cred că ar trebui de asemenea să ținem cont de acest lucru și când vorbim de mai bună reglementare și de un acord interinstituțional. Trebuie să ne asigurăm că partenerii în dialogul social au uh, o poziție clară și eu uh, voi uh, sublinia acest lucru cu siguranță. Poate că ar trebui să analizăm și experiențele naționale care au mers bine, să vedem cum putem să creăm o cooperare pe baza acestor modele. Dar nu cred că putem să avansăm prea mult în domeniu dacă nu avem încrederea la partenerii noștri sociali. Nu înseamnă că ceea ce doresc ei trebuie să se întâmple, ci înseamnă că ei trebuie să fie ascultați, trebuie să existe argumente, un schimb de opinii înainte să se ia o decizie. Și astfel, noi suntem cei care trebuie să garantăm că poate să existe acest dialog și mai ales doamna Tyson lucrează în acest domeniu. La fel, se poate spune și despre dumpingul social. Există o dorință puternică în mai multe state membre să lucrăm împreună pentru a combate dumpingul social. Acum este momentul propice în dezbaterea pe care o purtăm, pentru că foarte multe state membre văd deja consecințele negative ale ne tratării problemei dumpingului social. Comisia este în contact apropiat cu toate aceste state membre pentru a vedea care sunt următorii pași pe care poate să-i facă, revizuind legislația și lucrând uh, pe diferitele planuri care există. Trebuie să spun că există un angajament puternic în uh, portofoliul doamnei Tyson în acest sens și vrem să oferim uh, anumite proiecte concrete Parlamentului după consultarea cu partenerii sociali, dar și după consultarea cu statele membre, mai ales cu acele state membre care acum ni se adresează pentru că consideră că dumpingul social a creat uh, un, o atmosferă negativă față de libera circulație, oportunitățile de afaceri și susținerea față de Uniunea Europeană în general. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru răbdare. Mulțumesc foarte mult, domnule Timmermans. A fost într-adevăr o oră foarte interesantă cu dumneavoastră și vom reveni către dumneavoastră și vă vom mai invita să discutăm în anii următori despre diferite subiecte. Suntem foarte mulțumiți că ați venit la noi, ați fost primul din această cameră, din această sală, în, în această după amiază. Ați venit primul și vă mulțumim și pentru faptul că ați fost atât de punctual. Mulțumim! Okay. Um, we will invite Mr. Timmermans uh, also in the future and the three Trebuie să-l invităm pe domnul Timmermans, spune președinte, și pe viitor și o să avem ocazia să-i mai punem întrebări și doamna Ann Sander, care nu a apucat să pună întrebarea acum, apoi uh, domnul Krasnodebski și Guillaume Balas. Ei nu au mai apucat să-și pună întrebările, ei au fost cei trei care nu au mai avut posibilitatea de a întreba ce doreau și v-am trecut deja pe lista vorbitorilor pentru reuniunea viitoare și veți începe, de fapt, întrebările când ne mai întâlnim cu dumnealui. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba de refit și situația din cadrul programului privind o reglementare adecvată și funcțională și vreau să-i dau cuvântul doamnei McIntyre, care este raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt aici. Cred că este un moment foarte propice de a vorbi despre avizul nostru pe tema refit. Am fost foarte bucuroasă să aud că și comisia noastră dorește să scrie un aviz, pentru că este foarte important ca și comisia EMPL să-și dea perspectiva pe fit în ceea ce privește reducerea sarcinii administrative, care poate să um, aibă un efect asupra creării locurilor de muncă de către întreprinderi. Acesta a fost și mesajul în decursul discursurilor pe care le-am mai auzit. Am auzit ce înseamnă o bună reglementare în, uh, în, pentru domnul Timmermans. Dumnealui a spus că un brutar, de exemplu, poate să lucreze mai bine, poate să ajute mai mulți oameni să le dea de muncă și atunci aceasta este o bună reglementare. Acesta a fost un exemplu pe care l-a dat dumnealui și de aceea am analizat mai multe posibilități de interpretare ale refitului, care are ca scop principal să ajute întreprinderile mici să creeze locuri de muncă mai multe. Acesta este concentrarea, adică punctul focus pe care trebuie să îl vedem mai ales în refit, din perspectiva locurilor de muncă, creșterii economice și eliminării barierelor în calea creării de locuri de muncă. Cred că există mai multe puncte pe care aș vrea acum să le subliniez. Primul se leagă de legislația în domeniul uh, sănătății și securității. Am spus întotdeauna că nu trebuie să facem niciun compromis pe sănătatea și uh, siguranța angajaților, așa cum este important pentru o mică întreprindere și pentru una mare. Am spus, de asemenea, foarte des în fața acestei comisii că eu cred că ar trebui să mai uh, flexibilizăm uh, legislația în domeniul acesta, pentru că dacă reușim să reducem din complexitatea acestei legislații, atunci putem într-adevăr să fim mult mai uh, mai eficienți. Dacă vorbim cu întreprinderile mici, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în sâmbătă la Birmingham, când am vorbit despre acest subiect, vor putea să se identifice mai bine cu abordarea Europei, vor putea să înțeleagă ce dorește această legislație de fapt și ceea ce trebuie să facă. Dacă legislația ar fi simplă, atunci ar putea foarte bine să, um, să o pună în aplicare. Dar bineînțeles că toată lumea dorește să fie sănătos și să fie în siguranță. Așa că problema s-ar putea să fie legislația și de aceea legislația trebuie să fie simplificată și trebuie să fie redusă complexitatea acestui uh, act birocratic. De asemenea, la aliniatul 17, 7, îmi cer scuze, care cere Comisiei să îmbunătățească ciclul legislativ și să introducă o clauză de sunset pentru ca legislația să fie revizuită periodic. Mi se pare foarte bine ce a spus în legătură cu acesta domnul Timmermans, pentru că eu l-am întrebat despre clauza sunset și sper ca dumnealui să se bucure de aprobare din partea întregului Parlament, având în vedere că domnul Timmermans este un socialist, sper că măcar socialiștii să-l susțină în această abordare. Ceea ce este foarte important uh, este să vedem ce acțiuni vor veni din partea Comisiei. Vorbim la aliniatul 8 de cerința către Comisie de a face o prioritizare a acțiunilor, uh, mai ales uh, ale primelor 10 legi, legi cât se poate de pline de birocrație pentru IMM-uri și să încercăm să-i prezentăm domnului Timmermans acestea pentru ca să reducă sarcina administrativă. Prioritățile pe care dumnealui le va stabili va putea, um, vor putea să influențeze succesul IMM-urilor. Nu vreau să mai uh, vă rețin cu discursul meu, mă bucur foarte mult să aud comentariile colegilor mai degrabă și uh, comentariile raportorului din umbră și sper să putem lucra împreună pentru a obține un aviz foarte bun. Da, mulțumesc, spune președinta, și o să începem acum cu raportora din umbră de la PP, Anne Sanders. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să transmit felicitările mele și mulțumirile mele raportorului pentru activitatea sa foarte bună. E adevărat că în calitate de raportor din umbră din partea PPE, trebuie să spun că acest text este satisfăcător în mare. Apreciez conținutul acestui text pentru că pune accentul pe importanța acțiunii în cadrul REFIT pentru a reduce sarcinile administrative și de reglementare, care au uh, un impact asupra întreprinderilor și mai ales asupra cele 20 de milioane de IMM-uri care reprezintă 99% din întreprinderi la nivel european și care sunt un motor uh, esențial de creștere economică pentru Europa. De ce? Pentru că au o capacitate puternică de inovare, de creare a locurilor de muncă și de favorizare a integrării sociale. Aceste IMM-uri sunt uh, în inima țesutului nostru economic și trebuie să fie în același timp și ținta acțiunilor noastre. Haideți să nu uităm uh, acest lucru. Această idee este cea pe care o regăsim în textul pe care l-a propus uh, raportorul. În ceea ce privește avizul ca atare, aș vrea să propun câteva amendamente raportoarei pentru ca să completăm acest text Aș vrea să mă refer, de exemplu, la aliniatul 2 și să vă spun că nu suntem pentru o dereglementare, ci suntem mai ales pentru o foarte bună reglementare. Întreprinderile au nevoie de o dereglementare, dar și de o reglementare adaptată care să le permită să evolueze și să creeze locuri de muncă. Aliniatul 5 vorbește de punerea în aplicare eficientă a testului pentru IMM-uri. Cred că acest test ar trebui să fie obligatoriu și ar trebui să fie periodic în toate etapele procesului legislativ, în conformitate cu uh, principiul Think Small First. După cum spuneam, 99% din întreprinderile europene sunt întreprinderi mici și mijlocii și de aceea este logic ca acestea să fie referința oricărei forme de reglementare în general. La aliniatul 9. În ceea ce privește evaluările de impact, trebuie să ne punem întrebarea despre care este momentul oportun pentru a face aceste evaluări. Este clar că pentru ca ele să fie cu adevărat utile, să fie pertinente, trebuie să ne punem întrebarea momentului când trebuie să se facă această evaluare, pentru că de multe ori evaluarea de impact se face la începutul procesului legislativ, dar se uită, de exemplu, că textele trec prin diferite discuții, etape și în timp ce textele trec printr-un trilog, ceea ce reiese este foarte des uh, foarte diferit de propunerea inițială a Comisiei. Iată de ce se pune și problema momentului în care contează, deci când se face această evaluare de impact. Iată ce vroiam eu să vă spun. Sunt uh, chestiuni foarte legere oarecum și uh, mai puțin complicate, dar aș vrea să insist asupra activității excelente uh, care a fost propusă de către raportor și în care noi ne putem regăsi foarte bine. Mulțumesc! Thank you. I give the floor to Agnes Junghi. Mulțumesc. Continuăm. Doamna Iungherius, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei raportor. El reprezintă o bună bază pentru discuții. Am însă totuși câteva probleme cu conținutul, trebuie să vă spun foarte sincer. Textul vorbește despre dereglementare. Eu cred că nu degeaba avem standardele minime. Ele sunt gândite să creeze un anumit nivel de protecție în domeniul uh, angajării. Și doresc să... Aceste măsuri sunt gândite ca să garanteze sănătatea și securitatea angajaților. În cadrul nostru de reglementare avem... Uh, auzim adesea de mii de răniți în fiecare an, accidente care au loc, există și accidente mortale, o serie întreagă de accidente la locul de muncă. Deci sănătatea și securitatea sunt importante și trebuie să facem totul pentru a ne asigura că acest cadru funcționează și garantează siguranța angajaților noștri. De mult lucrez în cadrul sindicatelor și știu că IMM-urile sunt importante pentru economia noastră. IMM-urile sunt importante pentru creștere, pentru ocuparea forței de muncă. De multe ori pot uh, lucra mult mai repede și mai eficient decât companii mai mari. Însă cel mai important este să protejăm angajații în, această, în acest proces refit trebuie să ne concentrăm pe eficacitatea cadrului de reglementare, calitatea acestui cadru și nu cantitatea de regulamente. Mai mult decât atât, înțelegem că anumite texte vor fi eliminate astfel încât munca să fie eficientizată. Trebuie să se țină cont de poziția partenerilor sociale. Aici nu sunt într totul de acord, mă îngrijorează aceste aspecte, de fapt, pentru că cred că se subminează astfel către Comisie acordurile noastre cu partenerii sociali și se creează un precedent. Asta în ceea ce privește viitoare astfel de negocieri și cred că ar trebui să mergem pe o altă cale, doamnă McIntyre. Sper că în raportul dumneavoastră veți ține cont de nevoile tuturor angajaților din Europa, indiferent de ce nevoie au și indiferent că lucrează într-un IMM sau nu. Avem nevoie de standarde minime pentru toată lumea ce aș prefera să nu includem aici concesii. Mulțumesc, Ula Turnes, acum din partea ALDE vice președinte. Mulțumesc! primul rând, mulțumesc, domnule raportor, pentru un aviz foarte bun. Atinge câteva subiecte foarte importante când vorbim de mai bună reglementare, la fel și pe probleme de ocupare a forței de muncă și alte asemenea considerente. Sunt într totul de acord cu doamna raportor, o mai bună reglementare și o protecție mai mare nu se exclud că sunt de acord cu domnul raportor, o simplificare a legislației ar, uh, utiliza, ar îmbunătăți respectarea și deci automat și uh, siguranța la locul de muncă. Mă bucur să văd acest punct inclus foarte clar în raportul doamnei raportor. Mă bucură și faptul că se concentrează pe IMM-uri. îmbunătățirea evaluărilor de impact și posibilitatea introducerii clauzelor de caducitate, lucru menționat și de domnul Timmermans. Așadar să introducem astfel de clauze de caducitate atunci când e moment potrivit. În ceea ce privește abordarea de jos în sus, aș dori să spun că partenerii sociali, actorii implicați, organizațiile de consumatori și companiile, atât cele mari cât și cele mici, sunt cele care trebuie să trăiască sau să supraviețuiască cu legislația europeană. Și de aceea, cred că trebuie să dăm o voce actorilor implicați ca să avem o agendă mai bună. Voi adăuga un amendament, sper că ne putem pune de acord cu privire la acesta și voi mai adăuga un amendament cu privire la nevoia nu doar de a analiza impactul legislației la începutul ciclului politic, ci pe durata întregului proces. Sper că vom reuși să ne înțelegem și pe acest punct. În afară de aceasta, voi mai adăuga câteva amendamente mai mici, dar aștept cu interes să continuăm să conlucrăm și mulțumesc, doamne raportor, pentru un punct de plecare foarte bun. Mulțumim. Rina Roniacare din partea GUE. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnule raportor. Va mai dura până vom reuși să ne punem de acord, dar e un bun punct de plecare pentru continuarea discuțiilor. toții își doresc mai multe locuri de muncă, asta e clar. Întrebarea e cum ținem cont de calitatea acestor noi locuri de muncă și aici am niște rezerve ca să privim lucrurile și dintr-o perspectivă pozitivă. Suntem cu toții de acord că legislația trebuie să fie clară, ușor de înțeles, toată lumea ar avea de câștigat atunci, dacă ar înțelege mai bine legislația și ar fi o bună bază pentru continuarea lucrărilor. Și acest obiectiv e important și mă voi implica în acest sens. Mi se pare interesantă și observația Comisiei când spune că angajații vor pierde pe termen lung dacă legislația cu privire la substanțele cancerigene nu va fi înnoită. Da, acest lucru mă îngrijorează. Trebuie să înțelegem că există diferențe mari între statele membre. Legislația funcționează diferit. Sunt state membre cu un dialog social foarte puternic. Partenerii sociali se implică activ în anumite state membre și aceste state membre ar trebui să aibă dreptul să avem o poziție progresistă. Modul în care putem lucra cu refit ar putea fi și o armonizare mai mare. Și uh, noi dorim standarde minime, dar nu dorim să se insiste ca toate statele să devină la fel. Dorim să îmbunătățim și situația angajaților, de aceea eu voi propune uh, o serie de amendamente ca să ne asigurăm că statele membre vor progresa și că Comisia va modifica legislația existentă astfel încât mâine să putem face unele lucruri mai bine decât putem să facem astăzi. Mulțumim, domnul Stanoca, din partea verzilor. Eu cuvântul în numele lui domnului Jean Lambert, care nu a putut fi aici, deși era portoare din umbră. Mulțumim doamnei raportor pentru propuneri. Dar uh, avem o atitudine diferită. Suntem de acord să existe reguli clare Asta ține și de mai bună implementare la nivel local, la național. Suntem de acord că nu ar trebui să facem compromisuri cât privește standarde de sănătate și siguranță, însă se pare că există o contradicție în aviz. Îmi dori să subliniem faptul că directivele cu privire la timpul de lucru și de uh, maternitate sunt tocmai directive de siguranță și securitate la locul de muncă și sănătate și de aceea nu le putem pune la îndoială. Ideea e să fie, ideea acestei pro, protecții reprezintă totuși un paradox. Noi avem aici senzația că se scade nivelul de ambiții pe puncte altfel foarte importante. Și nu putem susține nicio propunere care stabilește ca nivelurile uh, la locul de muncă să stabilim nivelul competitiv. Nu pe aceste puncte ar trebui să se bată Europa. Acestea sunt principalele aspecte. Mulțumesc! Mulțumim, Laura Aghea. Nu aveți nimic de adăugat. Mulțumim. Sean Simon acum. Mulțumesc, doamnă președinte dori să mă alătur felicitărilor pentru colega din regiunea mea, doamna McIntyre. Nu sunt de acord cu raportul dânsei, dar e foarte clar și concis. Așa cum e și dânsa întotdeauna. Un lucru pe care l-am învățat în timpul atât de scurt pe care l-am petrecut în Parlamentul European este că fraza în engleză, a spune unui lucru pe nume poate fi tradusă în franceză să spui pisicii pisică. Și mi-am adus aminte de asta citind cele spuse de doamna McIntyre. Domnul Timmermans e un socialist. De atunci cred că merită spus că noi, socialiștii, că discuția filozofică despre dacă domnul Timmermans e sau nu socialist sau a fost, e o discuție interminabilă. Și ce face domnul Timmermans, ce a fost, ce a făcut. E o discuție interesantă, fascinantă, dar frustrantă, pentru că nu duce niciunde. Cred că acela dintre noi care se consideră socialiști, e clar că multe lucruri pe care domnul Timmermans le face nu par tocmai socialiste, nu pentru noi cel puțin. De asemenea, nu e adevărat că simplificarea despre care vorbește ne spune că nu e dereglementare, ci uh, simplificare. Și doamna McIntyre spune foarte clar în textul dânsei că lucrurile nu sunt atât de simple. Pur și simplu, prin simplificare, nu e neapărat că lucrurile se îmbunătățesc. Nu așa e construită lumea. IMM-uri confruntate cu complexitate și dacă eliminăm complexitatea, lumea va fi mai bună. Există companii mari care lucrează uh, în principal la borsă și se bazează pe diversele straturi și le folosesc aceste straturi și straturi și straturi uh, în avantajul lor. Problema nu e simplitatea, ci tocmai complicarea. Un program bazat pe faptul că putem să ne îmbunătățim prin simplificare e fie cel puțin simplist sau analfabet. Iar lucrurile lăsate pe din afară, din diferite directive, se vorbește de bolile de schelet, acordul uh, frizerilor, sunt texte bune, sunt eliminate acum, nu e îmbunătățire, e simplificare prin tăiere foarte mult consens construit în timp este acum aruncat peste bord. Și nu cred că lucrurile sunt atât de înțelepte cum pare domnul Timerman să crede că sunt. Înțeleg raportul admirabil al doamnei McIntyre. Cred că trebuie regândit. Domnul Domnic madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Știți că nu prea suntem generoși cu complimentele, dar acum aș vrea să o felicit pe doamna McIntyre. De trei ori bravo. E o constatare simplă. 90% din locurile de muncă plătite sunt create de IMM-uri și e clar că se impune simplificarea când știm că IMM-urile cu mai puțin de 20 de angajați, în medie 50% din <clears throat> timpul șefului de întreprindere e ocupat cu gestiunea administrativă, ceea ce e un mare handicap. <clears throat> Bravo în legătură cu această disponibilitate de a mai ușura codul muncii. Fără a uita, pentru că auzăm colegii socialiști, fără a neglija securitatea la locul de muncă, bolile profesionale. Nu asta își propune doamna McIntyre, dar poate să se lupte uh, cu acest principiu al precauției care sclerozează inițiativa. Și chiar dacă trebuie să știm să conservăm, și așa e și obiectivul doamnei McIntyre a normelor de mediu, sanitare și sociale, dar cu inteligență și cu o revenire la bun simț Vreau să vă dau un exemplu simplu. O țară care, din fericire, nu face parte din Uniunea Europeană și reușește și e performantă. E vorba despre Elveția, unde codul muncii are 90 de pagini. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Doamna McIntyre, doriți să mai spuneți ceva? Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuții. Foarte pe scurt, doamna Sander, apreciez faptul că vorbiți de testul IMM-urilor și cred că aveți dreptate când vorbiți de calendarul evaluărilor de impact. Aștept așadar cu interes să vedem amendamente în acest sens. doamna Giongorios, sănătatea și siguranța foarte importantă, de într totul de acord. Și tocmai așa am spus, să nu facem un compromis din aceste standarde. Nu pot spune ceva mai clar de atât. Sunt într totul de acord că nu dorim să reducem sănătatea și siguranța angajaților noștri. Doamna Sander și doamna Angore s-au, vorbit că, au spus că nu le place dereglementarea. E dificil dacă reducem legislația ca să fie mai ușor de respectat, să fie mai simplă și așa mai departe, va trebui să dereglementăm. Vă voi cere să mă ajutați aici cu formularea. Poate e o problemă de limbă, poate ar fi bine să avem o discuție. Să ne asigurăm că înțeleg ce doriți să spunem. Îi mulțumesc, doamne Tornes, pentru observații. Aici importanța sănătății și siguranței, da, de acord. Salut și m-aș bucura și de un amendament cu privire la abordarea de jos în sus și de discuția cu uh, actorii implicați. Aici v-ați referit la impact. Dacă ar putea fi inclus și acest aspect, ar fi foarte bine. Mă bucur că Rune Clare acceptă legislație mai clară și că ideea e dumneavoastră că statele membre ar trebui să poată face ceea ce își doresc. E un domeniu unde statelor membre ar trebui să li se permită să dea legi. Nu trebuie ca toate aceste texte să vină de la Bruxelles. Și astfel ajung și la Sean Simon, colegul din West Midlands. Trebuie să spun că domnul Timmermans e genul meu de socialist. Și atunci când vă referiți la securitatea și sănătatea frizerilor, domnul Timmermans a spus, dacă doriți sănătate și siguranță pentru uh, frizer și doriți să scoat, faceți acest tip de legislație în țara dumneavoastră, foarte bine. Ceea ce se referă din nou la ce a spus doamna Chiri, dacă statele membre doresc acest lucru, e foarte bine să facă. Ține și de circumstanțele din statele membre respective, dar nu e un lucru pe care trebuie să-l reglementăm la nivel european. Sper că Sean Simon poate fi convins. Poate îl las pe domnul Timmerman să-l convingă. Sincer să vă spun că în ciuda unor diferențe de păreri, cred că găsim o cale spre compromis și nu sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus, bine, probabil nici nu se așteaptă nimeni, dar cred că răspunsul a fost foarte constructiv și vă mulțumesc. Mulțumesc, trimiteți-ne amendamentele până pe 26 martie. Adoptarea la EMPL 28 mai și apoi Comisia Jurii 16-17 iunie. Acesta e calendarul și am ajuns la punctul 14. E vorba de Fondul European de Investiții Strategice și o să-i dau cuvântul raportoarei, doamna Danuta Iezlovietska. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, <clears throat> doamna președinte. Serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy... Pentru început, aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care au prezentat amendamente. 367 de amendamente, pentru care aș vrea să le mulțumesc. Să le mulțumesc raportorilor din umbra care au început să lucreze la compromisuri fără și aș vrea să le mulțumesc celor de la Secretariatul comisiei noastre care ne-au ajutat foarte mult. După cum știți, e o procedură rapidă. <clears throat> Avizul se va vota la următoarea ședință a comisiei pe 1 aprilie. În consecință, săptămâna trecută, împreună cu raportorii din umbră, am început să uh, ne ocupăm de amendamentele de compromis. Țin foarte mult la adoptarea acestor compromisuri care să fie adoptate cu o majoritate cât mai largă, cu putință, din întregul spectru politic pentru a putea contribui la activitatea comisiilor econ și de buget în cea mai mare măsură posibil. Acele comisii au primit peste 1400 de amendamente Va fi un volum de muncă pentru ele, iată de ce. Vreau foarte mult ca la comisia noastră avizul nostru să fie avut uh, în vedere cu atenția pe care o merită. Iată de ce m-am concentrat pe acele propuneri care figurează în amendamentele dumneavoastră, dar care au reieșit și în discuțiile legate de raportul meu. Am hotărât să mă concentrez pe câteva priorități. Crearea de locuri de muncă, de importanță deosebită pentru comisia noastră și impactul pozitiv asupra ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană. Iată cele două elemente cheie pentru funcționarea Fondului European de Investiții Strategice conținute la articolul 1. În ce privește Comitetul de Investiții și Consiliul de Administrație, am vrea să există acolo persoane care să poată să evalueze impactul acelor propuneri. Uh, articolul 3 și fondul acesta ar trebui să sprijine investiții în sectoare cu un potențial deosebit pentru crearea de locuri de muncă și să ducă la câștiguri societale prelungite. Articolul 5, la care mă refer acum. Ne-am concentrat și pe evaluarea funcționării fondului, în modul în care ar trebui să se prezinte această activitate periodic Parlamentului, articolele 10 și 12. Un alt aspect important reprezintă sprijinul Băncii Europene pentru Investiții care să fie dată sau dat platformelor de investiții. Banii din acest fond ar trebui să meargă direct către IMM-uri, pentru că nu e nicio surpriză, ele sunt cele care creează mai multe locuri de muncă decât orice altă entitate. Erau și unele chestiuni uh, <clears throat> controversate, o să mă refer la câteva dintre ele, pentru că e foarte dificil să accept o propunere. Unul dintre grupurile politice insistă ca documentul nostru să conțină o dispoziție în legătură cu cheltuirea banilor din fond în conformitate cu principiul concentrării geografice. Eu nu sunt de acord cu această abordare. După cum știți, sunt multe fonduri în Uniunea Europeană, de exemplu fondurile structurale, care se concentrează foarte mult pe anumite regiuni subdezvoltate, regiuni rămase în urmă, și se presupune să mobilizeze statele membre ca să rezolve singure problemele. Aici vorbim despre un uh, tip de fond diferit care menit să inspire și să implice piețele private ar trebui să ne revedem strategia. Sunt multe proiecte bune la nivelul regiunilor, desigur, care ar putea să influențeze crearea de locuri de muncă. Dar amendamentele noastre de compromis uh, vorbesc despre regiunile dificile care nu ar trebui să fie excluse. Și o altă chestiune care mi se pare foarte dificilă pentru că un grup politic preferă locuri de muncă mai bune și durabile și nu conceptul de locuri de muncă de calitate. Iată ceva foarte dificil pentru mine. Am avut azi o întâlnire cu raportorii din umbră și am dubii în legătură cu această schimbare, pentru că noi vorbim despre crearea de noi locuri de muncă. Și atunci cum o să definim un loc de muncă mai bun și nou dacă nu a existat înainte un loc de muncă. Formularea quality job E vorba de condiții de ocupare a forței de muncă. Vorbim pe larg despre condiții de ocupare în comisia noastră. Poate că cele două grupuri politice ar putea să se mai gândească, să se răzgândească și să lase dispozițiile din compromisul inițial, fără acele modificări, pentru că lucrul de care avem nevoie este sprijinul cel mai larg cu cât putem avea mai mare sprijin în comisia noastră, cu atât va fi mai bine primit avizul nostru în comisia de resort, în comisia Econ și comisia de buget. În concluzie, vreau să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră. O să uh, aștept alte contribuții, dar acum aștept comentariile dumneavoastră. Raportorii din umbră Maria João Rodriguez de la grupul S și D. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc și să o felicit pe doamna raportor pentru că a reușit să aibă această muncă accelerată, ținând cont de contribuția din partea noastră s-a făcut efortul de a se colabora în această procedură rapidă și salut compromisul pe care îl prezentați. E important în ce privește prioritățile strategice, pentru că trebuie să vedem că fondul acesta pentru investiții strategice va fi în favoarea locurilor de muncă și a locurilor de muncă de calitate, de asemenea să vedem că FESI să acordă multă atenție calităților, capabilităților, rolului investițiilor în uh, formarea profesională, în educație, concentrarea pe IMM-uri e foarte importantă. Ce privește guvernanța, cred că am putea <clears throat> vedea că se conturează un consens în Comisia noastră parlamentară. E foarte important să se acorde atenție cătuirii Comitetului uh, pentru Investiții. Trebuie să vegem ca acest Comitet pentru Investiții să dispună de expertiza care să țină cont de impactul asupra locurilor de muncă și a dimensiunii sociale. În fine, aș vrea să subliniez ideea de a utiliza cât mai bine platformele pentru investiții, dacă sunt bine proiectate și dumneavoastră sunteți pe aceeași lungime de undă cu propunerea noastră, platformele pentru investiții pot să devină un motor puternic pentru crearea de locuri de muncă și dezvoltarea calificărilor. Nu e vorba doar despre investiții, e vorba și despre crearea de locuri de muncă. În fine, dar uh, nu mai puțin important, în legătură cu abordarea care trebuie aleasă, apreciem faptul că faceți o trimitere la modul în care Fondul European pentru Investiții Strategice să țină cont de preocuparea noastră legată de coeziune. Știm, desigur, că principalul scop de înființare a FACE este de a acorda sprijin unor investiții, unor proiecte de investiții strategice de înaltă valoare, asta e sigur. Toate acestea știm că din raportul OIM implicațiile pentru crearea de locuri de muncă vor fi mai mari dacă fondul acordă atenția cuvenită regiunilor uh, cele mai afectate de criză. Deci nu propun ca aceste regiuni să aibă o prioritate mai mare. Spun doar că proiectele provenind din aceste regiuni ar trebui să fie tratate într-o procedură de urgență. Astfel am putea contribui la reducerea tensiunilor sociale din multe regiuni ale Europei. Iată nuanțarea pe care o introduc. Nu spun că acest proiect ar trebui să aibă o prioritate mai mare, ci spun că aceste proiecte ar trebui evaluate <clears throat> într-un regim de urgență. Și asta era tot ce am de spus. Mulțumesc. Președinte, mulțumim. Ulrike Trebesius. Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bei În primul rând aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru că dumneai a redus numărul foarte mare de amendamente la un număr cât se poate de fezabil din punct de vedere al analizei și sper ca să fie constructivă analiza acestora și pe viitor. Sper ca să nu trebuiască să respingem uh, FC pentru că nu credem la credi- în acest proiect care poate să aducă un avantaj pentru cetățeni, dar cred că putem să găsim compromisuri cu care toată lumea să poată să fie de acord. Am vrea să mai uh, menționăm încă o dată sau să subliniem încă o dată că pe piață au fost create produse concurențiale uh, și că catalogul de cerințe actuale conține, de fapt, obiective care nu sunt uh, conciliabile. De exemplu, inovații în promovarea educației pentru obiectivele 2020, Europa 2020 sau întreprinderi sociale, fie că ne place sau nu, cred că aceste chestiuni trebuie să știm că nu vor funcționa în conceptul EFSI. Regret de asemenea și că uh, Reformele structurale nu sunt uh, premiza pentru a putea participa la programul EFSI, pentru că eu cred că nu trebuie să încetăm să ne punem întrebări uh, despre criza cu care ne confruntăm aici în zona euro, zona uh, euro în general și sper ca reformele structurale să fie de fapt o premiză pentru ca să se poată participa la acest fond am mai constatat o dificultate în uh, ceea ce privește calificările de pe piața muncii la alegerea personalului de conducere, de exemplu. Trebuie să avem grijă, în general, să se creeze locuri de muncă. Trebuie create locuri de muncă bune, dar nu numai uh, calitatea trebuie să fie o prioritate, pentru că la șomajul extrem cu care ne confruntăm în zona euro, ar trebui poate să nu ne gândim numai la uh, calitate, ci să nu facem atâtea mutre, ca să spun așa. În ceea ce privește cerințele impuse proiectelor și calitatea locurilor de muncă, aș vrea să spun că dacă programul FC trebuie să aducă cu sine rezultate pozitive, atunci ar trebui să avem mai multă grijă ca întreprinderile mici și mijlocii să fie bine promovate și să nu fie încărcate cu alte reglementări suplimentare. Cred însă că putem să găsim un compromis și pe viitor și mulțumesc foarte mult, doamnei raportor, pentru activitatea depusă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim. Erika Calve Jambon din partea grupului ALDE. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Să vedem de unde să încep. Întâi vrea să spun care e situația. În legătură cu inițiativa domnului Juncker pe care am adoptat-o, Există o tendință de a o considera sau de a considera ca un, încă un fond de investiții, mai mulți bani, mulțumită banilor obținuți din uh, această relaxare cantitativă pentru investiții, pentru investiții în funcție de rată de rentabilitate cu o evaluare din partea unui cabinet de risc, <clears throat> însărcinat cu evaluarea riscului. De fapt, nu asta i s-a solicitat domnului Juncker, nu asta a propus, nu asta așteaptă cetățeanul de la noi. Așadar, este un plan de șoc pe termen scurt. Asta vom apăra, un plan și măsuri de șoc împotriva șomajului pe termen scurt, cu proiecte viabile și rezonabile, da. Și de asemenea cu proiecte care să reziste în timp, dar, după cum precizez într-un amendament pe care l-am depus și pe care l-a acceptat doamna raportor pe termen scurt, permanent și durabil, dar cu repercusiune asupra ocupării forței de muncă imediat, pe termen extrem de scurt. Aceste investiții sunt cele de care avem nevoie. Deci suntem pentru un plan șoc împotriva șomajului. Al doilea punct, considerăm că acest plan de șoc care nu trebuie să fie o activitate caritabilă și nu bani aruncați pe fereastră, nu, totul să fie studiat, cumpănit, pentru a fi ceva pozitiv pentru cetățean, dar trebuie mai întâi să se reducă șomajul, ceea ce înseamnă că trebuie să ne ocupăm în primul rând de marile pungi de șomaj, după cum a spus doamna Rodriguez. Aceste mari zone de șomaj de care trebuie să ne ocupăm. Nu mă refer la state sau la diviziuni administrative, care sunt întotdeauna artificiale. Mă refer la <clears throat> marile pungi de șomaj care se pot extinde pe mai multe provincii sau chiar la nivel supra-regional sau supranațional. De aceste zone de șomaj trebuie să ne ocupăm, pentru că acolo va fi în joc credibilitatea noastră, să reducem aceste zone de șomaj și se vorbește în permanență despre locuri de muncă de calitate. De muncă de calitate. Dar ce e un loc de muncă de calitate într-o situație de urgență? Și la urma urmelor, despre ce e vorba? Chiar lansăm această dezbatere? Nu are sens. Eu aș prefera să vorbim de locuri de muncă. Dacă nu vorbim despre locuri de muncă fără niciun adjectiv, pentru că adjectivele pun probleme, dacă nici măcar nu vorbim despre locuri de muncă, atunci să vorbim despre ceva mai bun și durabil sau stabil, cum spunem, stabil, cum spunem în spaniolă. Dacă vorbim uh, despre locuri de muncă de calitate, cum definim, pierdem mult timp și energie și scăpăm din vedere obiectivul principal de a crea locuri de muncă. Iată ce apără grupul liberal. Un ultim element în legătură cu participarea la comitetul de conducere sau la Consiliul de Administrație, nu în calitate de evaluator al planului, ci despre grupul de experți în politica socială, acel steering committee, vrem ca mandatul să fie deschis interpretării operaționale pentru a evita introducerea din nou a unor bariere, a unor reticențe după cum am solicitat, ca vigilență la nivel local și regional și supravegherea să nu se facă doar pe plan național, ci cu implicarea unor funcționari, a unor documente suplimentare. Trebuie să se simplifice lucrurile, să se reducă povara sau sarcina administrativă, să ne gândim la ce se poate face mai bine la nivel european. Iată sensul în care merg amendamentele noastre. În legătură. Mulțumesc acum pentru UE. Nu e nimeni care dorește să intervină. Atunci, Monica Vana din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu mai întâi să mulțumesc raportoarei pentru această colaborare foarte constructivă. Mi se pare că o chestiune atât de importantă și în același timp atât de uh, Uh, concretă la o problemă atât de complexă, este clar că va avea abordări diferite între partidele noastre, între grupurile noastre politice și vă mulțumesc pentru că putem purta această dezbatere. Cred că este important să se facă și îmbunătățiri substanțiale și extinderi uh, conceptuale ale acestui document. Noi, verzii, nu suntem încă 100% mulțumiți, ca să spun așa, și doamnă raportor spusese deja că avem și noi câteva idei uh, despre puncte controversate la care vrem să ajungem la un compromis. În primul rând, vrem să ținem de poziția că suntem de părere că nu fiecare investiție este o investiție pozitivă. O investiție trebuie să aibă o țintă și trebuie să vorbească de un avantaj, de un folos pentru cetățenii Europei. Investițiile nu sunt un scop în sine și de aceea vrem să încercăm să mai uh, subliniem aceste puncte, mai ales în legătură cu obiectivul investițiilor ca atare. Un lucru s-a menționat deja, Europa 2020, obiective foarte importante, protecția climatică, combaterea sărăciei, crearea de locuri de muncă și cercetare și dezvoltare. Acesta este un punct, dar în același timp ar trebui să mai vorbim și despre o clauză no damage, de exemplu, în legătură cu anumite investiții care ar trebui să fie excluse, care, de exemplu, sunt nocive pentru mediu sau care nu uh, merg în direcția creării de locuri de muncă uh, bune. Doamna raportor a mai spus uh, și o altă chestiune importantă care se bazează pe un studiu al Organizației Internaționale a Muncii și anume dacă concentrarea pe acele regiuni în Europa care au o sărăcie foarte ridicată sau un șomaj foarte ridicat uh, Um, că, deci, trebuie să ne concentrăm pe acele regiuni și să vedem în ce măsură investițiile EFSI pot să dea roade acolo. Aceste investiții nu pot fi decât cuplate cu investiții în regiunile care au probleme foarte mari și sociale și care sunt foarte sărace. Mi se pare foarte bine că documente vorbește și de uh, măsuri de politică a muncii în statele membre la nivel național și de măsuri de formare profesională și de training și vrem ca prin punerea în fața regiunilor, pe sublinierea regi regiunilor, să arătăm că studiul OIM este unul pertinent. Știu că și în alte comisii se poartă această dezbatere, comisii care discută despre EFSI și mi se pare că acest punct trebuie să fie într-adevăr o temă prioritară. Cu toții dorim ca potențialul acestui fond să fie folosit la maxim și de aceea pentru noi nu numai aspectele economice și sociale, ci și aspectul de coeziune socială este unul esențial și de teritor coeziune teritorială. Și un al treilea punct pe care vreau să-l menționez, care este important pentru noi, pe lângă creșterea durabilă și asigurarea unor locuri de muncă pe piață, este um, organizarea democratică a acestui fond prin respectarea principiului de parteneriat, folos, implicarea actorilor regionali, locali, partenerilor sociali și a societății civile în planificarea și gestionarea unor uh, decizii investiționale, dar și o mai bună implicare a Parlamentului European la alegerea experților pe piața socială, care experți vor fi uh, Uh, parte din uh, comitetul director uh, și care vor putea să ia decizii. Ne-am dorit, deci, să existe o alegere din partea Parlamentului European al acestor experți, dar și din către Consiliu. Am înaintat și anumite amendamente despre conflictele de interes, legătură cu experții, echilibrul de gen, dar și crearea unei platforme pentru societatea civilă este foarte clar pentru noi că aceste propuneri nu vor, se vor bucura de o majoritate toate, dar suntem gata să discutăm despre compromisuri și mulțumim foarte mult pentru colaborarea constructivă de până acum. Thank you, Laura Agia, EFTD. Laura Agea de la FDD. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult colegii noastre raportoare pentru uh, dorința ei de a colabora și de a discuta. Trebuie să subliniez în numele grupului nostru că suntem în continuare foarte departe de o poziție convergentă între grupuri. Trebuie să fie clar că acolo unde am cerut transparență, această idee a fost acceptată cât de cât. Um, trebuie totuși să mai uh, încercăm să găsim și un acord pe uh, anumite puncte. S-a vorbit de definiția micro-întreprinderilor, de exemplu, și noi uh, aici am vrea să menționăm o dorință de a înțelege că fie acest fond va putea să aibă un impact asupra economiei reale, și să reușească cu adevărat să rezolve efectele acestei crize sau va deveni un fond ca multe alte fonduri, din păcate, un fel de cutie goală, așadar. Prin aceasta noi recunoaștem, deci, dorința noastră de colaborare și apreciem și dorința de colaborare a raportoarei. Există în continuare mai multe critici și poziții mai distante în legătură cu uh, aceste idei. Perplexitatea rămâne și uh, uimirea noastră rămâne în legătură cu mai multe aspecte care țin de ocupare și cu atât mai mult de aspecte economice care cu siguranță sunt uh, în competența altor comisii parlamentare. Acolo unde se vorbește în continuare de infrastructuri uh, mai mari, trebuie să ne uităm, uh, cred eu, care sunt datele despre dezvoltarea uh, ocupațională, care sunt structurile cele mai mari care funcționează. Eu vreau să vă lansez această invitație de exemplu, TVA-ul în Italia, uh, și, cer scuze, tri, trenul uh, cu de mare viteză, așa numitul TGV italian, TAV, a fost unul din proiectele la care uh, beneficiile ocupaționale au fost ridicole și nu au rezolvat cu nimic problemele de ocupare în Europa. În ceea ce privește regionalitatea sau aspectul regional, continui să spun că ori acest fond va avea uh, un impact pe regiunile care sunt cele mai uh, slabe, cele mai puțin dezvoltate și au fost lovite cel mai mult de criză sau uh, atunci vom continua să realizăm um, proiecte mari, între ghilimele, care nu vor avea nicio pârghie în legătură cu combaterea efectelor crizei. Deci eu zic că nu trebuie să renunțăm la dorința de colaborare, noi nu am renunțat, pentru ca să încercăm să găsim totuși puncte de convergență de colaborare concretă și în legătură cu această comisie. Eu aș vrea să subliniez încă o dată importanța libertății acestor uh, persoane, independența persoanelor din comitetul director atunci când au o funcție atât de importantă ca cea de a face parte din acest comitet. Trebuie verificat conflictul de interese cu multă atenție, bineînțeles, și trebuie să ne asigurăm că ei să aibă și competențe în domeniul social. Trebuie să începem să mizăm pe economia socială, din ce în ce mai mult pe dezvoltarea socială, care într-un moment în care producția pare să fie de acum încolo mai mult un punct slab al Uniunii Europene. Trebuie să încercăm să mizăm pe sectoare care mai degrabă reușesc să rezolve măcar în parte problemele crizei, care încă, din păcate, bântuie în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, Guillaume Balas. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor, pentru această activitate foarte susținută. Aș vrea să vorbesc direct despre două subiecte care mă îngrijorează un pic, în legătură cu aspectele geografice. Din 2008 am putut constata o divergență a economiilor uh, europene, mai ales în zona euro. Aceasta arată că atunci când am creat moneda unică, nu am creat în același timp și un instrument care de fapt face parte din aceasta, și anume un instrument public de reinvestiții în teritoriu, care contradicție de, dice de fapt uh, divergențele economice când ne aflăm în aceeași zonă economică. Rolul se poate îmbunătăți așadar, uh, rolul uneia sau alteia din aceste uh, Um, um, zone. Deci era nevoie de acest instrument în completarea monedei unice. Însă trebuie să ținem cont că nu există acest instrument și riscăm să dăm apă la flori care au fost deja udate. Și uh, să nu răspundem în același timp la problemele unor regiuni care în momentul de față sunt în dificultate și nu au destule investiții. Sigur că nu e vorba de o subvenție publică tradițională, dar faptul că nu ținem deloc cont de acest criteriu, așa cum a spus-o de fapt și înaintea mea cineva, e destul de complicat. Eu zic că ar trebui să putem gândi și din această perspectivă și al doilea element uh, în considerentul 2 se spune, și cred că aici este legat de coerență că există condiții, precondiții de fapt, pentru ca investițiile să fie utile, pentru ca reformele să fie structurale și responsabilitatea fiscală. Ca de obicei, nu se definește însă reforma structurală. Ce înseamnă? Înseamnă o reformă pe piața muncii. Se știe că există multe dezacorduri în legătură cu această definiție sau atunci trebuie să mergem mai profund. Există țări cu o demografie puternică care au nevoie de o reformă a sistemului educației, în mod urgent. La alții demografia nu este prea puternică. Sigur că, din punctul acesta de vedere, s-ar putea să avem îngrijorări. Însă, aș vrea să spun în final că responsabilitatea fiscală trebuie să ține cont de faptul că anumite țări au o creștere mai scăzută și nu pot să-și scadă impozitarea prea mult pentru că le explodează sistemul fiscal. Dacă astăzi dorim ca acest plan să răspundă uh, obiectivelor pe care și le-a impus, nu cred că într-o manieră ideologică ar trebui să punem precondiții care să interzică finanțarea unor proiecte acolo unde este foarte necesar. Mulțumesc! Ok, you were finished? Da, terminați, nu? Da. Dau cuvântul acum lui Dominic Marta. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Cred că vorbim acum de încercarea de a face în câteva luni ceea ce Uniunea Europeană n-a mai făcut din criza din 2008. Domnul Juncker s-a gândit să facă o terapie de șoc, să investească 315 milioane de euro. nu există nicio problemă decât că în aceste 315 miliarde nu există decât unul singur care poate, un singur miliard care poate să aibă într-adevăr un efect pârghi asupra statului membru și statelor membre. Apoi, a doua problemă, domnul Juncker cere fonduri statelor membre și cere 20, 50, 100 de milioane de euro de economii în bugetele lor naționale. Se vede foarte bine că aceasta nu va putea funcționa. Deci, am senzația că, încă o dată, aceasta este o bulă de săpun, este mai degrabă un joc și mi-e teamă să vă anunț că nu va funcționa. Mulțumesc! Thank you. Uh, now I'm sure that... Da, mulțumesc. Cred că acum doamna Iașlovieșca dorește să intervină și să tragă câteva concluzii, poate, după această discuție. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În, ce, în ceea ce privește comentariile dumneavoastră, am urmărit uh, comentariile foarte îndeaproape și unele dintre ele ne arată, de fapt, ceea ce am auzit și la reuniunea um, raportorilor din umbră sunt uh, foarte similare, dacă nu chiar uh, identice. Către doamna Rodriguez, ceea ce aș putea să spun este următorul lucru. Sunt convins că acest fond și activitatea experților care vor alege proiectele va fi uh, forța motorie pentru creșterea dinamică în Europa și pentru crearea de locuri de muncă. Și îmi place foarte mult ideea pe care ne-ați uh, exprimat-o în legătură cu regiunile care au probleme cu probleme serioase, adică. Pentru că ne-ați spus că vreți să existe o procedură rapidă pentru luarea de decizie. Și mi se pare foarte bine. Cred că este mult mai bine să facem acest lucru decât să vorbim în rapoartele noastre despre prioritatea care trebuie să fie acordată acestor regiuni atunci când se selectează aceste proiecte. Sigur, aveți dreptate, s-ar putea să facem greșeli în abordarea noastră, aveți dreptate. Acele regiuni care au nevoie de fonduri structurale sunt exact acelea de care vorbeați și câteodată nu este suficient ce le putem oferi, pentru că e foarte dificil să încurajăm investitorii privați să investească bani în aceste regiuni, dar poate că soluția dumneavoastră este viabilă. Mi-ar place foarte mult să ascult argumentele dumneavoastră, îmi place să văd care este procedura de urgență în opinia dumneavoastră și mi se pare că sunt propuneri constructive. Cred că vom putea să introducem aceste idei în raportul meu și vreau să încerc să reconciliem mai ușor interesele celorlaltor grupuri de asemenea. Iertați-mă, vă rog, dacă voi pronunța poate greșit numele doamnei Trebesius, da, îmi dau seama că grupul dumneavoastră are o abordare diferită și că grupul dumneavoastră nu consideră că acest fond este o, un panaceu pentru toate problemele, în niciun caz. Dar ă, dacă acest fond va susține parteneriatele public-private, care în momentul de față nu funcționează, atunci chiar dacă succesul ă, acestui fond va însemna implicarea fondurilor public-private în economie, deja acesta va fi un succes pentru noi. Și în plus ați menționat și că într-o perioadă de criză trebuie să vorbim despre reforme și reforme structurale. Da, în raportul nostru menționăm anumite reforme structurale care ar trebui să fie continuate. Și acum permiteți-mi, vă rog, să mă refer la ce a spus domnul Balas. Da, într-adevăr, este foarte dificil să facem o alegere atunci când vorbim despre reforme. Fiecare stat membru, fiecare regiune are nevoie de o altă formă de transformare și noi susținem continuitatea reformelor structurale, dar nu ne dorim în niciun caz uh, o abordare generală pentru toate problemele, pentru că această abordare paușală nu are niciun sens. Domnul Jombon a hotărât să se concentreze pe uh, locurile de muncă de calitate. Și dumneavoastră ați vorbit despre terapia de șoc. Ați menționat de asemenea și uh, abordarea pe termen lung. Aș vrea să subliniez că în timp ce vorbim despre abordarea pe termen lung, avem nevoie de uh, locuri de muncă stabile și nu aș vrea să nu ținem cont de cuvântul calitate, pentru că acum câțiva ani ceea ce făcusem noi era să sugerăm uh, tocmai flexibilitate pe piață. Și ce se întâmplă acum? Iată, contracte proaste care au urmat propunerea noastră, propunerii noastre. Poate că nu ne-am concentrat destul pe calitatea ca atare. Și cred de aceea că nu ar trebui să lăsăm deoparte calitatea. Sigur că trebuie să fie locuri de muncă decente, nu doar joburi de scurtă durată, de terapie de șoc. Trebuie să fie joburi stabile și totuși pe termen aproximativ lung. Doamna Vana mai vorbea despre regiunile care sunt cele mai afectate, uh, de criză și sper ca soluția dumneavoastră și soluția pe care vă propun eu să satisfacă grupul dumneavoastră. Voi repeta ceea ce am spus deja la reuniunea noastră a, coordonat, a raportorilor din umbră și cred că evaluarea care este făcută de către experți, faptul că Parlamentul este implicat, va fi uh, ceea ce va prelungi procedura actuală. Cred că și Consiliul și uh, Parlamentul își vor face treaba bine și cred că și sunt convins de fapt că acei experți vor fi bine pregătiți pentru că nu pot să-mi imaginez o procedură în care un grup, de exemplu, nu este de acord să folosească expertiza a patru experți, așa cum a fost prepusă de ea de comisie și începem negocierile încă de la început. Nu mi se pare acceptabil, s-ar putea să nu funcționeze și s-ar putea să avem uh, trei ani de așteptat fără să putem să punem la dispoziție fondurile. Doamna Agea, toate elementele despre care m-ați întrebat sunt deja prezente. Transparență, micro-întreprinderi. Am preluat toate aceste prevederi, în ciuda faptului că în definiția Comisiei Europene deja acestea erau acoperite. Deci noi ținem cont de aceste aspecte. Și în ce măsură concentrarea, în ceea ce privește concentrarea geografică, vedeți în compromisul G că se afirmă că vrem proiecte din regiuni cu probleme care trebuie să fie și ele implicate. Și vorbim și despre experți în compromisul N, de exemplu, spunem că trebuie să se semneze o declarație de către experți care să afirme că sunt experți independenți. Eu cred că cam atât am avut eu de spus. Îmi pare rău dacă am omis uh, vreo întrebare. Permiteți-mi, vă rog, să vă mai mulțumesc încă o dată pentru activitatea noastră, pentru cooperare și pentru contribuție, mai ales pentru că e vorba de o procedură rapidă și sper să putem supraviețui până la 1 aprilie și să putem să aducem o soluție decentă până la sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, după cum ați spus și noastră, adoptarea la Comisia Ample va avea loc pe 1 aprilie și adoptarea la Comisia Econ și Bugete pe 20 aprilie. Acesta este calendarul. Și acum trecem la punctul 15. și anume echipamentele individuale de protecție și dau cuvântul uh, Laurei Agea de la EFDD. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult tuturor celor care au colaborat cu mine, raportorii din umbră, pentru că cu toții au contribuit la formularea amendamentelor și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Sper ca urmarea acestor activități să ducă la un document uh, care să poată să fie mai bine susținut cu modificări oportune, potrivite. Și este evident că a fost foarte important să primim contribuția tuturor colegilor și ceea ce vreau să subliniez eu este mai ales cu multă bucurie, este că a existat o opinie comună destul de clară. Aceasta este doar uh, un simptom clar uh, despre, care vorbește despre siguranța lucrătorilor și despre un regulament care poate să devină mult mai accesibil, mult mai uh, util și care poate să conțină parametri care, de fapt, uh, pot fi uh, puși împreună ca să ajungă la obiectivele pozitive pe care le aveam. Mi-am notat câteva observații. În primul rând, importanța de a informa corect cu privire la utilizarea echipamentelor individuale de protecție, folosind și mijloacele de comunicare imediate și de acces imediat, de exemplu, un site internet, aplicații pentru smartphone, astfel încât să putem ajunge la cea mai bună cantitate de lucrători, la cea mai mare cantitate uh, cu care să putem comunica și uh, să prevenim în același timp și riscul de accidente la locul de muncă. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția verzilor în acest sens, dar și pentru contribuția colegilor de la SCD. S-a subliniat importanța dreptului la sănătate, la siguranța lucrătorilor, ca drepturi fundamentale pentru prevenirea um, incidentelor la locul de muncă, necesitatea unor reguli mai precise și mai obligatorii și definiții clare în legătură cu categoriile de risc, pentru ca să se reducă în măsura posibilului uh, interpretările negative. De multe ori, când uh, formularea categoriilor de risc nu este destul de clară și nu este bine explicată, riscul crește. Importanța este de aceea să realizăm acest lucru. Mai mulți colegi uh, au vorbit de crearea unor dispozitive adaptabile la exigențele și caracteristicile celor care le utilizează. Și deci e important să se facă o diferență între categoriile existente, o diferențiere foarte clară. Am uh, primit mai multe sugestii și sunt de acord uh, de exemplu cu sugestia de a avea grijă la munca nedeclarată și la munca menajeră, de exemplu. O, un alt aspect care nu trebuie subestimat este cel legat de Asociația Lucrătorilor și de reprezentanții lucrătorilor, care folosesc în mod uh, general dispozitivele de protecție individuală pentru activitatea pe care o depun. Uh, am mai notat de asemenea o susținere a sancțiunilor pentru uh, momentele când nu se respectă aceste reguli, pentru ca să existe un control și o verificare mai bună, pentru ca controlele să fie într-adevăr oportune și eficiente. Și mai ales ca ele să se facă acolo unde chiar este nevoie. Aș vrea să subliniez și că orientarea noastră trebuie să fie mai ales către uh, Um, cele mai importante îngrijorări și de aceea este important să avem un instrument care să evite erorile involuntare, de exemplu, din partea lucrătorilor, din partea angajatorilor sau uh, și din partea uh, fabricanților sau a utilizatorilor finali. În legătură cu formularea, cred că este important să subliniem că trebuie să folosim uh, limbajul oficial al consumatorilor și nu, după cum a propus Comisia la început, și citez aici exact ceea ce se spusese la început, într-un limbaj care poate să fie înțeles ușor de către consumator pentru a evita ambiguități. Aici, eu cred că dacă reușim să spunem că limba trebuie să fie cea a utilizatorului final, atunci s-ar putea să eliminăm orice formă de dubiu. Mulțumesc colegilor care au uh, atras atenția asupra discursului, um, asupra problemei um, denumirilor de uh, origine controlată sau de protecție și drepturilor de proprietate intelectuală care nu sunt bine protejate. E important, deci, să fie retrase respectivele produse de pe piață și s-a pus accentul puternic uh, asupra acestui aspect de drepturi de autor, deci retragerea în 5 zile a respectivelor produse de pe piață. Apoi vom vedea dacă este fezabil, dar aș vrea să rețin că acolo unde există măcar un minim risc, trebuie să se intervină necesitatea de a determina cu transparență și fără prea multe ambiguitate responsabilitatea fiecărui operator este de asemenea una importantă în legătură cu probele la fața locului. Și aici e important să le limităm în timp și trebuie să subliniem că acestea nu servesc pentru testarea nivelului de protecție ale echipamentelor, ci uh, servesc doar la stabilirea unor caracteristici precum ergonomia, confortul uh, și, uh, și uh, alte caracteristici practice. Cred că nu trebuie să fie să, aibă, să avem prea multă birocrație și nu trebuie în legătură cu uh, instrumentele acestea să încălcăm vreun principiu important uh, de protecție. Cred că aceste reguli uh, pe care le-a subliniat și colega noastră McIntyre uh, sunt destul de greu de realizat la nivelul Uniunii pentru că există diferite regimuri de reglementare, există diferite formule în statele membre, dar dacă simplificăm uh, prea mult această legislație, s-ar putea să avem reguli prea generale și nici aceasta nu ar fi bine din mai multe perspective. Eu cred că ar fi un lucru care nu ar aduce lucruri pozitive. De multe ori, interpretarea liberă nu protejează, de fapt, suficient lucrătorii în statele membre. Vreau să renoiesc uh, mulțumirile mele către toți colegii care s-au demonstrat a fi foarte atenți și care au venit cu sugestii care mie mi se par oportune și pertinente în același timp și mă bucur ca această colaborare să continue pentru ca să ajungem la un uh, document cât se poate de eficient, pentru că obiectivul este să protejăm uh, cât se poate de mult utilizatorul final, dar și uh, producătorul și angajatorul, creând astfel un circuit cât se poate de virtuos. Vă mulțumesc! Thank you. And now the shadow rapporteurs. Mulțumesc. Și acum raportorii din umbră. Începem cu domnul Clasă din partea PPE. Mulțumesc. Salut uh, amendamentele care au ca obiectiv să adauge claritate Cred că e esențial în de situații să păstrăm standarde înalte și ca garantarea sănătății și siguranței să fie de maximă importanță. Susțin așadar amendamentele care se referă la obținerea de informații corecte și responsabile cu privire la echipamentul în cauză. În același timp, încurajez statele membre să utilizeze tehnologiile existente pentru a spori uh, accesul persoanelor interesate la astfel de informații și să facă o alegere în cunoștință de cauză. Dorim să avem un impact mai mare asupra raportului final, care va fi prezentat de IMCO și atunci trebuie să oferim importanță mai mare acelor amendamente care intră mai clar sub competența noastră. Aștept o strânsă cooperare cu doamna raportor și cu toți raportorii din umbră pentru a găsi compromisuri bune pentru text, pentru că asta va fi în beneficiul sănătății și siguranței tuturor muncitorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu Guillaume Balas din partea socialiștilor și democraților. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru munca depusă, care e inovatoare, în special în legătură cu informațiile date publicului și accesul pe care să-l aibă hmm, în ce privește echipamentele. După părerea noastră, Comisia a făcut o treabă bună la această activitate, începând cu directiva din 89. Acum e un proiect interesant care extinde în mod avantajos dispoziții care fusese adoptate și sper că se va ajunge la un acord general. Există poate un punct unde, după părerea noastră, e nevoie de eforturi suplimentare pentru a putea garanta că echipamentele sunt examinate pe baza cunoștințelor științifice. Durata de valabilitate a testării examenului Uniunii Europene se propune să fie stabilit la 5 ani de către Comisie și noi sprijinim acest lucru în prezent, în timp ce la Comisia IMCO propunerea a fost să nu mai existe o dată de valabilitate, ceea ce e o problemă și domnul Cază tocmai spunea că se va menține un nivel înalt de protecție și e contradictoriu să nu mai existe un termen maxim de valabilitate în ani pentru a revedea securitatea echipamentelor. Din acest punct de vedere, tocmai noi fiind Comisia de Afaceri Sociale și Ocuparea Forței de Muncă, Cred că trebuie să menținem perioada de 5 ani propusă de comisie. Ar fi ciudat ca noi, această comisie, să ne situăm sub ștacheta propunerii comisiei. Domnul Caza, desigur, într-un spirit constructiv, a propus șapte ani într-un amendament, dar pare contradictoriu cu faptul că tocmai noi suntem Comisia de Afaceri Sociale și ar fi extrem de ciudat uh, ca tocmai noi să propunem ceva care uh, să fie inferior ca protecția lucrătorilor decât ce ne propune Comisia Europeană în prezent. Deci noi eh, vom menține solicitarea de a rămâne la 5 ani de atestare a valabilității înainte de a fi revăzută. Dar cred că vom reuși în acest sens. Thank you. Madam McIntyre is... Mulțumim. Continuăm cu doamna McIntyre în partea ECR. Mulțumesc. Într-un început aș dori să îi mulțumesc domnului raportor pentru munca pe acest dosar. Grupul meu susține astfel de cerințe pentru echipament personal de protecție, dar credem că gestionarea riscului și știința ar trebui să reprezinte baza pentru toată legislația de acest tip. Colega mea din HR, uh, Vicky Ford, e raportoare pentru propunere în uh, Comisia IMCO. Și ca și ea, și uh, întregul grup crede că legislația trebuie să fie clară, simplă, eficace și proporțională. Și cred că e foarte important că atunci când introducem legislație să ne asigurăm că e ușor de aplicat și de respectat de către companii, în special de către cele mici. Cred că amendamentele cu care vin vor clarifica textul ca să fie clar despre ce tip de echipament vorbim. E important să nu legiferăm pentru produse care nu sunt legiferate drept produse de protecție și să nu ducem la consecințe nedorite. Am mai introdus două amendamente care au fost adoptate de Parlament în mandatul trecut, introduse în avizul meu cu privire la radiațiile ionizate. Era vorba de implementarea uniformă, dat fiind faptul că regimul de reglementare diferă în statele membre în mod semnificativ. Nu e realist să ne așteptăm la o implementare uniformizată din partea statelor membre obiectivele pot fi atinse fără nevoia de uh, implementarea uniformizată. De aceea aștept cu interes să lucrăm împreună cu ceilalți uh, raportori din umbra și cu doamna raportor pentru a ajunge la un raport final bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Ula Tornes Mulțumesc! Ne mulțumesc, domnule raportor și celor din umbră, pentru ceea ce s-a făcut până acum. Mă bucur să lucrez pe un subiect atât de important cu colegi care dau dovadă de un angajament ca acesta, însă am câteva îngrijorări cu unele amendamente. Cred că avem nevoie de o definiție clară a scopului individualizării și acestor uh, produse făcute la comandă. Individualizarea ar trebui făcută doar dacă avem un motiv obiectiv și când vom ști că asta va îmbunătăți siguranța. Dacă nu are niciun efect, nu va adăuga decât costuri pentru industrie și IMM-uri, fără vreun avantaj. Trebuie să ne asigurăm că angajatorul și producătorul trebuie să, trimit, să poată trimite documentația și în scris și în format electronic. Nu ar trebui să fie o dublă cerere, ci o opțiune, fie pe hârtie, fie în format electronic. Producătorii nu trebuie să fie responsabili pentru părți terțe. Aștept propunerea de uh, compromis din partea doamnei raportor și apoi să continuăm activitatea pe acest text. Mulțumesc! Mulțumesc, Terry Roenke, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnule raportor, pentru ceea ce a făcut deja. Reprezintă o bună bază pentru amendamente. Dacă auzi acest titlu cu echipamentul personal de protecție, că e un subiect foarte tehnic, dar dacă te uiți cu atenție, e vorba de fapt despre dreptul fundamental al tuturor angajaților uh, la sănătate și siguranță. Deci, cred că e un subiect foarte important. Dacă ne uităm la cifre, în 2007, 23 de milioane sau 8,6% au fost implicați în probleme de sănătate legate de locul de muncă o situație tristă nu doar pentru muncitori, ci și costurile pentru companii și pentru sistemele de securitate socială. Costul e estimat la 5,9% din PIB în fiecare an. Cred că și pentru companii se vede clar nevoia de a îmbunătăți echipamentele de protecție personale. Apoi, prevenirea corespunzătoare merge mână în mână cu acest echipament care reduce tocmai rata accidentelor legate de locul de muncă. De ce e important ca aceste informații cu privire la utilizarea echipamentului să fie ușor de înțeles. Domnul raportor a menționat deja acest lucru, asta e important pentru cei care utilizează aceste produse și e cu atât mai important să avem mecanismele control și supraveghere imediat ce acest echipament a fost pus pe piață și dacă există riscuri, producătorul trebuie să retragă produsele de pe piață. Statele membre sunt cele care ar trebui să stabilească reguli cu privire la penalizări, sancțiuni și așa mai departe dacă sunt încălcate dispozițiile acestui regulament și să se asigure că ceea ce decidem noi aici se va și implementa. Și unul din lucrurile menționat deja de către doamna Aghia domeniul activității nedeclarate. Și noi discutăm acum o astfel de platformă care ar trebui creată la nivel european și în acest domeniu problema protecției la locul de muncă o mare provocare, dată fiind imposibilitatea de a verifica respectarea dispozițiilor de sănătate și siguranță și al condițiilor la fața locului. permite astfel angajatorilor să scape de răspundere. Unul din domeniile pe care le considerăm a fi important este activitatea domestică, care de multe ori e nedeclarată. Și ar trebui să ne concentrăm asupra acestui domeniu. Aștept cooperarea cu doamna raportor, cu raportorii din umbră și cred că noi, Comisia EMPL, avem cu ce contribui în acest domeniu. Așa cum am mai spus, e un domeniu în drept fundamental și de aceea aștept cu interes să continuăm să conlucrăm. Doamna Ines Suba nu este prezentă, deci nimeni din partea GUE. Poate doriți să mai spuneți ceva scurt pe final, doamna Laura Ghera. levate da... Critica pe care au făcut-o colegii a fost clară deja atunci când am primit amendamentele. Acum lucrăm cu secretariatul cu care, căruia îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut până acum pentru a formula amendamente de compromis, încercând să rezolvăm în ce măsură, măsura în care este posibil aceste aspecte critice. Până acum, unul din obstacolele sau punctele cele mai critice au fost uh, cel pe care am, l-a menționat colega noastră Balas despre cei 5 ani de validitate. Eu zic să vedem uh, o secundă de unde am plecat. Am plecat că, de la faptul că odată ce se acceptă conformitatea unui dispozitiv, nu mai este necesar să mai uh, facem evaluări a posteriori. Pot să înțeleg însă foarte bine că există multe nelămuriri pe care le-au menționat și colegul meu. Cu siguranță va exista posibilitatea de a vorbi despre acestea. La fel ca și pentru celelalte observații, Vom putea vedea dacă amendamentele de compromis uh, pot să meargă în direcția diferitelor poziții existente, dacă se poate ajunge la un document care să fie susținut de către toți, astfel încât să aibă oarecare greutate și să țină cont uh, de el Comisia IMCO, care este Comisia Competentă de Fond. Mulțumesc! Thank you. Uh, we... Mulțumesc. Stăm bine în ceea ce privește calendarul. Doamna Suber a întârziat. Înțeleg că acest lucru vă bucură. Adoptarea în comisie pe 1 aprilie și apoi votul IMCO pe 23 aprilie. Acesta ar fi calendarul. Și acum trecem la, cred că ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, revizuirea cadrului economic de guvernanță. Raportor An Santer. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș vrea mai întâi să reamintesc faptul că textul despre care este vorba astăzi e un aviz al Comisiei Ocupare și Afaceri Sociale în uh, numele Comisiei de Afaceri Economice care se referă la cadrul de guvernanță economică. E vorba așadar de ansamblul regulilor de coordonare a politicilor economice și bugetare ale statelor membre. Raportul din proprie inițiativă propus de Comisia Econ urmează unei prime publicări din partea Comisiei Europene a unei comunicări care a fost anexată la raportul anual cu privire la creștere 2015 și care s-a publicat în noiembrie anul trecut. Această comunicare prezintă rezultatele obținute și provocările care așteaptă cadrul european de guvernanță economică. Având în vedere criza din care abia ne revenim, ne dăm seama astăzi că nu se poate trăi uh, dincolo de cât ne permit mijloacele. E ceea ce spune și impune și cadrul de guvernanță economică și nu doar de dragul economiei, ci și în special pentru a sprijini revenirea la o creștere economică durabilă și la ocuparea forței de muncă din Europa. Iată care sunt prioritățile noastre pentru a reuși să e asta cele 24 de milioane de europeni în șomaj și precaritate. Pentru a favoriza bunăstarea economică și a elibera potențialul de ocupare a forței muncă din Europa, trebuie să mergem mai departe în coordonarea politicilor noastre economice, asigurând de asemenea <clears throat> o mai bună coordonare socială. Și aspectul social, care este punctul forte și mesajul pe care aș vrea să-l reținem din uh, acest aviz în acest sens am insistat pe diverse aspecte, de exemplu nevoia de a organiza reuniuni comune între consiliurile EPSCO și ECOFIN în legătură cu nevoia de asemenea de a urmări tabelul de indicatori sociali în cadrul semestrului european, în legătură cu aplicarea recomandărilor specifice pe țară cu nevoia de a se ține cont și nevoia unui mai bun control democratic în cadrul uh, guvernanței economice. Acest aviz a stănit diverse reacții și comentarii. S-au prezentat 140 de amendamente. Aș vrea în această etapă să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția lor care a permis să consolideze și să detalieze contribuția comisiei noastre la această dezbatere, evident extrem de importantă. Aș vrea să le mulțumesc și raportorilor din umbră cu care am avut niște schimburi foarte bune de mai multe ori, ceea ce ne permis să avansăm în direcția unor compromisuri. Astăzi, mulțumită investițiilor făcute de toți, mulțumită eforturilor secretariatului, care aș dori să-i mulțumesc, am ajuns la construirea 15 compromisuri. Nu o să enumerez toate compromisurile, dar aș vrea să insist asupra ideilor principale care reies din aceste compromisuri Prima astfel de idee majoră este ce vă spuneam, că trebuie neapărat să se rețină din acest aviz, evident, importanța unei incluziuni reale, a unei dimensiuni sociale în cadrul de guvernanță economică. Acesta este firul uh, conducător al avizului nostru, al compromisurilor și eforturilor și lucrărilor noastre. Insistăm de asemenea pe importanța de a face din acest cadru de guvernanță economică un instrument eficace pentru a corecta dezechilibrele economice și deci pentru a reface stabilitatea economică, care este cheia creșterii durabile și inclusive. Această creștere ne va permite să atingem obiectivele stabilite de strategia UE 2020 în materie de ocupare a forței de muncă și combaterea șomajului. În compromisuri amintim de asemenea importanța unui echilibru care trebuie identificat între politicile de ocupare pe de-o parte și politicile economice pe de altă parte. Compromisurile reiau ideea unei mai bune cooperări între Consiliul EPSCO și Consiliul ECOFIN prin organizarea unor ședințe în comun. Compromisurile reiau de asemenea ideea menționată în textul de bază, care sublinează importanța tabelului de bord al indicatorilor sociali ca instrumente exante de prevedere a crizelor. Facem un apel la statele membre să pună în aplicare fără întârziere recomandărilor specifice pe țară, ideea fiind de a vedea de asemenea modul în care să se dea curs, să se urmărească ce se întâmplă cu aceste recomandări în timp. Compromisurile noastre insistă asupra nevoii de a face semestrul european mai democratic și mai transparent. În fine, spune că <clears throat> propunerile pe care le-am făcut suntem aici la Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale, deci nu putem să-mi imaginez că o să trimit un text la Comisia Econ fără a aborda două chestiuni la care ținem foarte mult și care țin mai mult de politicile în sine și anume fondul, deci am reluat și am insistat asupra nevoii de a pune în aplicare rapid inițiativa pentru ocuparea tinerilor și de a avea un cadru favorabil pentru IMM-uri și, în special, uh, facilitându-le accesul la finanțare. Iată ce doream să spun în această etapă, doamna președinte. Să reamintesc uh, doar faptul că discuțiile vor continua până săptămâna viitoare, când este termenul la care va fi votat avizul nostru. În orice caz am impresia că am făcut mari progrese împreună cu raportorii din umbră, cărora aș dori din nou să le mulțumesc. Thank you. Uh, now the shadows. Uh... Mulțumesc. Raportorii din umbră acum, Gutierrez Pietro, din partea SND. Gracias, Presidenta. Y en primer lugar, dar las gracias a la ponente por el esfuerzo de consenso y de, y de diálogo que está haciendo con este informe, que es un, un informe mulțumesc. Mai întâi aș vrea să îi mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile de a edifica un consens în legătură cu acest aviz foarte important pentru comisia noastră. Când s-a proiectat cadrul de guvernanță economică, competențele acestei comisii au fost puse oarecum în umbră, întreaga dimensiune socială a fost lăsată deoparte cadrul de guvernanță și iată ce am încercat să corectăm prin semestrul european, de exemplu, și uh, Asta a însemnat o lipsă de legitimitate democratică în mecanismele de coordonare. Deci în această dezbatere putem deschide mecanismele de guvernanță economică pentru a include și dimensiunea socială. Trebuie să creăm ocupare și indicatori sociali care să evalueze impactul deciziilor macroeconomice și, de asemenea, să consolidăm dimensiunea democratică pe plan național și european. Așadar, noi considerăm că suntem aproape de un consens general în legătură cu raportul. Toate grupurile fac uh, eforturi în acest sens pentru că eu cred că e important ca de la comisia noastră să se trimită un mesaj clar către alte comisii parlamentare. Unele nu sunt foarte entuziasmate de ideea de a ține cont și de dimensiunea socială pe cât de mult ar trebui să o facă, deci, dincolo de anumite aspecte de amănunt, în legătură cu anumite chestiuni, noi considerăm că avem nevoie de un raport ambițios care să transmită un mesaj limpede bazat pe consens, astfel încât raportul final în legătură cu guvernanța economică să fie util și bazat pe un consens larg. Noi considerăm că principalele subiecte de care trebuie să ne ocupăm până la vot se referă tocmai la aceste trei chestiuni. Trebuie să consolidăm dimensiunea socială. Există documentul celor patru președinți, care spune în esență că Parlamentul European nu poate fi exclus de această dezbatere care are loc în alte instituții. Unor Parlamentul are propria agenda, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să aibă influență și asupra dezbaterilor din celelalte instituții. Credem că ar fi o eroare să nu facem acest lucru, pentru ca noi să fim excluși din dezbatere. E un lucru de care trebuie să ținem cont. Considerăm de asemenea că trebuie să corectăm uh, uh, unele erori din guvernanța economică identificate rata șomajului mult prea ridicată, sărăcia și excluziunea socială, de asemenea, există un nivel considerabil de abandonarea proiectului uh, european. E vorba de o legătură cu indicatorii sociali, cu dimensiunea socială, de faptul că dimensiunea socială a fost scăpată din vedere în acești ani de criză economică. Apoi se pune problema reformelor structurale. E o dezbatere în derulare în legătură cu acest subiect, în primul rând cu analiza anuală a creșterii. Considerăm că Reformele sunt necesare, dar trebuie să vedem și amănuntele, elementele de detaliu. Nu poate să fie o soluție universală și nu poate să fie aplicată fără alte măsuri. Să nu există o prăbușire a cererii interne din cauza acestora. Nu putem avea reforme care să distrugă cu totul modelul social european. E nevoie de această responsabilitate socială în reforme ceea ce dorim să introducem în raport și, în fine, chestiunea legitimității democratice. Trebuie să sporim rolul Parlamentului European și al Parlamentelor Europene în guvernanță economică, pentru că suntem excluși, am fost excluși de la elaborarea de politici și în ultimii patru ani Consiliul și Comisia au respectat doar declarativ rolul Parlamentului European. Nu trebuie doar să venim aici, doar să aprobăm sau să ștampilăm ce hotărăsc ei, trebuie să codecidem viitoarele politici economice. E ceva ce trebuie corectat. Participarea Parlamentelor Naționale e și importantă. E vorba de un transfer de suveranitate de la statele membre la instituțiile europene, dar cel puțin reprezentanții suveranității naționale trebuie să fie informați, pentru că altfel tot ce facem este să dăm apă la moară populiștilor. Apoi e vorba de întreaga societate. Dacă lumea se simte exclusă aici, se simte exclusă în statele membre și nu putem să ne bazăm sau să depindem de bunăvoința grupurilor politice de aici. E nevoie de forumuri formale de dezbatere în procesul decizional. Trebuie să ascultăm ce spun și ceilalți. Dacă suntem adevărați democrați, Trebuie să ascultăm ce au de spus oamenii, să ascultăm ce spun reprezentanții lor, care trebuie să aibă senzația că participă la guvernare și la procesul decizional din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Krasnodevski, de la grupul ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să mă alătur colegilor și să o felicit pe doamna raportor, care fără îndoială a încercat să prezint o abordare comună și să țină cont de amendamentele noastre. Iată ce ne-am dorit. Să corectăm evaluarea cadrului de guvernanță economică de până în prezent și impactul guvernanței economice asupra situației din Europa. Am găsit un teren comun în ce privește deficitul democratic și aș vrea să spun că noi toți din această comisie suntem profund preocupați de excluziunea socială. Diferența de abordare probabil se datorează faptului că grupul nostru nu crede că e întotdeauna posibil să se guverneze de la Bruxelles mai bine sau mai eficient decât din uh, statul membru respectiv. Și în principal pentru că există atâtea țări diferite. Să ne gândim la Bulgaria. Salariul minim din Bulgaria este de sub 200 de euro pe lună. La cealaltă extremă avem Luxemburgul, cu politică fiscală și socială extrem de inteligentă. Salariul minim de acolo este de aproximativ 2000 de euro. E extrem de dificil să vorbim despre standarde cu adevărat comune. Iată de ce grupul nostru face un apel la să se ține cont de diferențele dintre statele membre și astfel acest cadru de guvernanță economică trebuie să fie flexibil și să țină cont de situația IMM-urilor din diverse regiuni și țări ale Europei. Cred că parțial acest lucru a fost incorporat în compromis și se va reflecta și în amendamentele care s-ar putea să nu fie incluse în compromis, dar oricum aș vrea să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru o cooperare excelentă și aștept cu interes rezultatul votului. Mulțumesc. Doamna vicepreședinte Turnus, mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să încep prin a mulțumi domnului raportor pentru o muncă excelentă la acest aviz și, de asemenea, la identificarea de compromisuri legate de text Fiind acum în faza de finalizare a acestor compromisuri, nu o să intru în amănuntă. Nu o să fac altceva decât să-i mulțumesc pentru cooperare foarte bună și aștept cu interes finalizarea activității legate de text. Mulțumesc! Mulțumim, Ines Suber, de la grupul GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut destul de multe diferențe de părere în legătură cu acest raport cu doamna raportor și cu multe amendamente care s-au depus. Credem că din nou această comisie încearcă să realizeze quadratura cercului, să realizeze imposibilul, cu alte cuvinte. ceva ce nu e posibil. Toate obiectivele sociale sunt ușor de trecut uh, pe hârtie negru pe alb, e ușor să faci o listă de intenții bune, dar uh, apoi în viața reală, în politică, sunt foarte greu de pus în aplicare. Nu e ceva compatibil. aceste obiective sociale și guvernanța economică. Politicile de creștere și de ocupare a forței de muncă nu sunt sincronizate cu acest gen de guvernanță economică. E foarte dificil pentru statele membre să aplice politici, să ajute sectorul privat, să încurajeze cererea, în sectorul privat și în același timp să rămână în limitele cadrului de guvernanță economică pe care le impune Uniunea Europeană. Așa numita moderarea salariului, vigilența macroeconomică, toate acestea înseamnă că 3% este creșterea maximă a salariilor, iar deficitele în sine, care se legă de mecanismul de guvernanță economică, înseamnă că pe măsură ce statele membre au pierdut din suveranitate, tot ce pot să facă statele este să uh, devalorizeze costurile pe unitatea de forță de muncă. Specialiștii mi-au comunicat punctul lor de vedere. E un fel de sabia lui Damocles care atârne deasupra multor oameni în multe state membre. Așadar, e posibil ca o conferință guvernamentală să se ocupe de acest lucru. Avem nevoie de un pact de dezvoltare socială care să schimbe actualele reguli. E nevoie și de un nivel uh, decent de finanțare din partea comunitară pentru a schimba lucrurile pe plan social. Acestea fiind spuse, vom încerca să participăm la realizarea de compromisuri, cu siguranță în ce privește creșterea finanțării comunitare care să fie pusă la dispoziția aspectelor sociale și aplicarea salariului minim, lucru care a fost deja adoptat și recomandat de acest Parlament în plenară. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Monica Vană. Ich möchte mich auch bei der Frau Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să mulțumesc raportarei pentru colaborarea excelentă pentru acest dosar. Aș vrea să vă spun sincer că versiunea inițială a acestui raport a fost la început foarte uh, Uh, nu, nu mi-a inspirat încredere, nu puteam să-mi imaginez uh, că o să ajungem la vreun acord în legătură cu acest dosar, pentru că pentru noi nu mergea deloc în direcția care trebuia. Și trebuie să spun că prin uh, discuțiile constructive, într-adevăr, am reușit să introducem elemente esențiale în acest text care merg într-o direcție foarte largă și mai ales uh, pentru îmbunătățirea dimensiunii sociale a semestrului european, dar și pentru uh, nevoia de reforme. Acesta este absolut uh, un punct foarte important. După cum a spus antevorbitoarea mea, într-adevăr putem să vedem lucrurile critic și ca verzi mai ales avem într-adevăr grijorări și rezerve foarte fundamentale față de guvernanța economică și față de criteriile de deficit și uh, față de organizarea Uniunii Economice și Monetare. Însă cred că, așa cum a spus-o și colegul meu social-democrat, uh, avem nevoie de un raport uh, foarte ambițios comun și cred că cu acest raport mergem în direcția care trebuie pentru ca să putem introduce anumite elemente importante, importante pentru această comisie. Un lucru a fost important pentru noi, combaterea sărăciei și a inegalităților. Aceasta nu este o chestiune care trebuie să fie rezolvată numai uh, din cauza creșterii durabile și din cauza ocupării, ci pentru că trebuie să combatem inegalitățile în general. Și trebuie să combatem sărăcia și să încercăm să atingem uh, obiectivele Europa 2020. Și să încercăm să fim mult mai ambițioși. Semestrul european uh, nu trebuie să se afle în uh, serviciul austerității, ci în serviciul cetățenilor, în uh, serviciul progresului social, al durabilității și al asigurării unui trai bun. La fel de important a fost să vorbim și despre reformele structurale. mai ales în cadrul cințelor sociale, e vorba aici de reformele structurale trebuie să aibă o legătură cu progresul social și cu elementul de gen. Am introdus acest element deja de mai multe ori. Considerăm că, așa cum s-a spus și înainte de către antevorbitorii mei, trebuie să se vorbească și despre democrație. Pentru că nu numai problema parlamentară se pune, ci, bineînțeles, se pune și întrebarea legată de societatea civilă, la partenerii sociali, care trebuie să fie implicați mult mai puternic în semestrul european, așa cum a fost uh, menționat și de către Comisie în uh, ultima uh, sa comunicare. Am spus acest lucru de mai multe ori în cadrul Comisiei linii directoare pentru implicarea societății civile în uh, semestrul european uh, au fost cerute mai de mult. Noi așteptăm în continuare aceste linii directoare și un alt punct pozitiv este formularea cu privire la indicatorii sociali și la egalitatea dintre aceștia și indicatorii uh, de care se vorbește și în acest raport. Cred că suntem pe o cale bună. Într-adevăr, nu a fost uh, deloc o ultimă evaluare a aceasta. După cum a zis și colega mea, vor mai veni și alte modificări în acest document. Dar eu cred că aici avem de-a face cu un document foarte important și că am reușit să găsim un compromis foarte bun. Thank you. Mulțumim. Ultima intervenție din partea doamnei uh, Sonder, dacă doriți să adăugați ceva, aveți această posibilitate. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru intervenții. Într-adevăr, aspectele care s-au referit reamintesc uh, discuțiile pe care le-am purtat la diverse întâlniri. Să-mi găsesc însemnările. Aș vrea să revin asupra unui număr de aspecte care au fost menționate în special lipsa de democrație din semestrul european, un aspect uh, menționat de mai mulți colegi, doamna Pietro, doamna Vana, un aspect discutat uh, mult în comisie, în ansamblu, colegii sunt mai degrabă de acord, a existat un consens de a afirma că există acest uh, deficit de democrație o majoritate a colegilor e de acord să se asocieze mai mult uh, parlamentele naționale. Cred că în ansamblu toată lumea e de acord în legătură cu acest aspect, societatea civilă de asemenea, Parlamentul European și aici o majoritate, mai mult sau mai puțin în legătură cu acest aspect. În legătură cu dimensiunea socială a guvernanței economice, e un aspect care a fost uh, mult dezbătut, s-a vorbit mult despre indicatorii sociali. Am ajuns la un text care ar putea să mulțumească un număr mare de colegi în compromisul numărul 5, dar e o chestiune reluată și am spus aspectul social este acest uh, fir călăuzitor al uh, raportului și în acest sens n-ar trebui să existe dificultăți. Domnul Prieto a vorbit despre text și despre discuțiile dintre cei patru președinți, ideea fiind de a adăuga și a completa textul nostru și compromisul în legătură cu acest aspect, cred că am fost și o solicitare din partea dumneavoastră, doamnă președinte. Suntem pe cale să ne ocupăm de asta, să vedem cum să integrăm. E adevărat că noi ce ne-a <clears throat> nedumerit puțin a fost că această intervenție a președinților a venit după termenul de depunere a amendamentelor în uh, sânul comisiei și m-am întrebat uh, sub aspect procedural dacă putem să integrăm, știind că Colegii nu au putut să depună amendamente în legătură cu acest punct, era doar o întrebare, dar suntem într totul deschiși discuții și cred că în legătură cu acest punct vom mai eh, avansa cu diversi colegi până săptămâna viitoare. Ce mai doream să vă semnalez? Domnul Krasnodebski, care a insistat mult asupra faptului că țările noastre au elemente de specificitate și practici proprii. Am încercat să ținem cont de aceste aspecte. Această chestiune se leagă poate și de intervenția doamnei Zuber, care s-a referit la nevoia de a lăsa o mai mare marjă de manevră a statelor membre discutăm și acest lucru, în special în compromisul care se referă la venitul minim. Ideea fiind de a încuraja statele membre să se gândească la un venit minim, dar ținând cont de specificitățile și obiceiurile fiecare. Iată ce doream să vă spun. Poate câteva cuvinte pentru doamna Toarnaie să-i spun că și eu Aștept cu nerăbdare să ajungem la votul de la acest aviz. În încheiere, ce aș dori să vă spun este că mai rămâne o săptămână. Evident că vom păstra legătura. În această după amiază am mai primit propuneri din partea colegilor pentru a îmbunătăți compromisurile. Vom reveni <clears throat> la toate grupurile politice pentru a perfecționa propunerile. Ce e cu adevărat important pentru mine este, sper că va fi o majoritate a colegilor uh, în favoarea acestui aviz nu pentru că eu uh, îl realizez, ci pentru că e vorba de un subiect atât de important. E esențial să ascultăm uh, ce are de spus uh, Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale. Important este ca Comisia Econ să rețină punctele importante din poziția pe care o vom exprima noi aici. Vă mulțumesc așadar tuturor și vom avea ocazia să menținem legătura. Very much as was mentioned here, the adoption in employment. S-a menționat așadar că adoptarea la Comisia EMPL va fi pe 1 aprilie și uh, se va vota pe 16 aprilie. Având în vedere acestea, la punctul 17 și anume următoarea reuniune a Comisiei care este pe 1 aprilie. Va fi o lungă zi și atunci ca aceasta de astăzi, începând de la 9 până la 18.30. Vă mulțumesc foarte mult pentru această zi foarte lungă și interesantă. O seară bună! I'll leave this to